Dragi colegi, bună dimineața, vă salut și vă urez bun venit la reuniunea Comisiei noastre pentru Cultură de astăzi. Fiind dat că avem un calendar foarte strâns și o agendă foarte plină, vreau să începem direct cu punctul 2 de pe ordinea de zi, și anume adoptarea ordinii de zi. Dacă nu aveți obiecții sau comentarii, atunci propun să adoptăm agenda în uh, formatul său actual. Punctul 3 de pe ordinea de zi acum, adoptarea proceselor verbale din 21 noiembrie și 5 decembrie. Găsiți aceste procese verbale în mapa din fața dumneavoastră. Vreau să vă întreb dacă aveți comentarii de făcut față de aceste procese verbale, dacă doriți să modificați ceva la ele. Vă rog să faceți acum sau până la sfârșitul reuniunii, dacă nu le exprimați aceste dorințe de modificare, atunci vom considera că procesele verbale sunt adoptate în versiunea pe care o aveți în dosar. Trecem la punctul 4, și anume comunicările președintei. Avem interpretare în franceză, germană, italiană, engleză, greacă, spaniolă, cehă, estonă, maghiară, poloneză, bulgară și română. Ca de obicei, această reuniune este transmisă în direct pe internet, după cum știți, iar deciziile coordonatorilor din 23 ianuarie 2017 v-au fost transmise pe mail în data de 30 ianuarie, iar uh, Acestea sunt considerate adoptate formal dacă până la 2 februarie nu există nicio dorință de modificare. Nu a fost exprimată nicio dorință de modificare, deci sunt adoptate. Aș mai vrea de asemenea să vă amintesc că avem în această după-amiază o vizită la Casa Europeană a Istoriei. Știți că Casa Istoriei Europene Uh, ne-a preocupat foarte mult în această comisie, am discutat despre ea, nu este încă deschisă, nu avem încă nimic expus, dar ne-am gândit că ar fi o idee bună dacă am merge să vedem măcar clădirea și dacă am discutat puțin cu cei de acolo pentru ca să vedem ce se planifică pentru viitor înainte să se inaugureze aceasta pe 9 mai. Deci ne întâlnim la ora 14.45 în fața intrării Casei Istoriei Europene la clădirea ASP. Deci, la intrarea din ASP, pe Ruvirți, ne întâlnim la 14.45 și mergem pe jos la Casa Istoriei Europene. Deci, pe Ruvirți, ne întâlnim la 14.45 la intrarea în Parlamentul European și plecăm pe jos împreună pentru ca să vizităm această clădire. Totul va dura până maxim la 16.45. Nu, 16 mă corectează, 16 chiar. Deci, poate calculează câteva minute în plus, lăsați o marjă, dar eu cred că nu vom depăși această oră. Bun, atunci putem să trecem direct la vot. Și, dragi colegi, vom începe astăzi, cred eu, cu un mare succes. După cum știți, anul 2018 a fost uh, stabilit în fine, între Parlament și Consiliu ca anul european al patrimoniului cultural și trebuie să votăm despre acest subiect, doar cred că deja putem să spunem mission accomplished, misiune îndeplinită și vreau să mulțumesc foarte mult uh, celor doi negociatori, vreau să mulțumesc domnului Diaconu și doamnei Silvia Costa, care uh, pe atunci, în funcție de președinte, a condus aceste negocieri. Putem spune că avem un drum destul de lung pe care l-am parcurs deja. Mi-amintesc că acum câțiva ani tot făceam presiune asupra Comisiei să obținem un an al patrimoniului cultural și anul trecut tot mai aveam oarecare ceva probleme pentru că, de fapt, Comisia nu dorea să creeze acest an neapărat dar noi am reușit să ne impunem și pe lângă o creștere substanțială a bugetului pentru acest an, acum avem chiar un cadru financiar propriu de 8 milioane de euro pentru acest an, din care 4 milioane sunt bani proaspeți, cum spunem noi, care cred eu este un mare succes. Nu a fost deloc atât de clar de la început că vom obține bani proaspeți pentru acest proiect și putem să o considerăm un mare succes această realizare și am acceptat ca 4 milioane să vină din programul Creative Europe, Europa Creativă, dar deja 4 milioane bani proaspeți putem, uh, pot să ne facă să ne permitem să mai luăm și 4 milioane din Creative Europe. Mi se pare foarte bine. Domnul Diaconu este raportorul nostru și poate vrea să ne mai spună scurt câte ceva despre rezultatul acestor negocieri și despre cum au decurs ele și eventual poate și Silvia poate să ne spună ceva după aceea. Sunt foarte convinsă că fără angajamentul vostru, fără entuziasmul de care ați dat dovadă și fără tot felul de eforturi de culise, pentru că așa vreau să le spun, nu am fi reușit să ajungem la acest rezultat și vă mulțumim cu toții din suflet acestor doi negociatori excelenți. A fost un mare succes pe care putem să îl, să-l apreciem. Îi dau cuvântul raportorului și după aceea lui Silvia. Domnul Diaconu. Da, mulțumesc. Nu pentru că suntem în uh, subsemnul uh, premiului Oscar, dar uh, chiar despre mulțumirii și aprecieri poate fi vorba. Cel puțin eu m-am simțit efectiv sprijinit și înconjurat cu adevărat de, de colegi, mai ales la ultima rundă care a fost cea mai importantă și la box ultima rundă este cea mai importantă. Uh, și față de celelalte delegații ale Comisiei și ale Consiliului, noi eram aproape toți, au fost uh, asistenții noștri, au fost raportorii din umbră, am fost o echipă cu adevărat, a fost, a fost secretariatul, noi doi, doamna Costa și eu, deci ne-am simțit efectiv ca o echipă și a fost chiar ca un meci cu, cu emoții foarte mari, dar, uh, cum foarte bine v-a spus, doamna președintă, până la urmă a fost exact cum ne-am dorit și sunt câteva noutăți pe care aș vrea să vi le spun, să vi le comunic ca un succes al nostru al tuturor. Primul lucru, cel mai important lucru pentru mine a fost în acest demers participarea Parlamentului la toată această poveste, la tot acest program, de la cap până la coadă. Ceea ce este, nu e o premieră, dar este un lucru care se întâmplă rar cel puțin în primele runde de discuții și de negocieri, am întâmpinat o opoziție cumplită pe acest subiect. Riscam să rupem tratatele, să distrugem toată Uniunea Europeană cu aceste demersuri. Apoi, faptul că uh, tot acest proiect va cumula toate energii, toate, toate categoriile de energii și, și priceperi din toate zonele, asta însemnând statele membre și după aceea mergând mai departe societatea civilă, fundații, organizații, operatori culturali din domeniu, autorități locale, deci practic toată lumea participă la acest program. Și e un lucru demn de remarcat. Și în toate și peste tot, Parlamentul va fi reprezentat, ceea ce este chiar un lucru de care eu cel puțin sunt foarte mulțumit și foarte mândru. Apoi faptul că Um, și Consiliul și Comisia au acceptat în final și după lupte grele să emită o, o declarație scrisă, un fel de angajament comun. Pentru mine a fost excepțional, vă spun. Văd în sală pe reprezentanții Comisiei și ai Consiliului și le mulțumesc încă o dată și dânșilor personal și întregii noastre echipe pentru acest lucru. Mai departe, cred că depinde de noi în măsura în care izbutim să capacităm statele noastre să participe, acești 8 milioane se amplifică, se măresc, cresc și încep să însemne ceva. Va fi un an de sărbătoare a tuturor și a fiecăruia în parte și îmi doresc tare mult să fie un succes și să discutăm în finalul acestei povești, la finalul 2018, să detectăm mecanisme în plus pentru programele europene specifice, pentru metodele noastre de lucru, care vor decurge exact din, acest, din această desfășurare europeană. Vă mulțumesc tare, tare, tare mult. Am fost o experiență unică pentru mine, cu adevărat. Am trecut prin tot felul de stări, de temeri, dar pentru că Silvia Costa, cu experiența sa, firește, a fost și lângă mine, și toți ceilalți, tuturor le mulțumesc și domnului Zdroelski și domnului Morgano și tuturor, și Malteze și toată lumea. Vă mulțumesc tare, tare mult că am fost împreună. Mulțumesc tare mult! Ja, vielen, vielen Vă mulțumesc foarte mult, Silvia Costa. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Și eu sunt foarte bucuroasă de această victoria Parlamentului. Vreau să o spun așa, este o adevărată victoria Parlamentului. Știu că niciodată până acum nu am reușit, n-am fi reușit uh, să obținem acest uh, an al culturii, uh, an al patrimoniului, dacă nu ne-am fi implicat noi de la Parlament și mulțumesc tuturor colegilor care ne-au ajutat. Mai este încă ceva și domnul raportor Diacon, raportorii din umbră, toți au jucat împreună în această echipă și noi suntem conștienți că prin, prin deschiderea acestei ferestre, o să putem eventual să relansăm și um, o prioritate, poate chiar a 11 prioritate în uh, programul lui Juncker, cultura și educația prea în umbră aceste două elemente momentan în programul său și de aceea și bătălia atât de puternică. Mi se pare că, într-adevăr, aceste rezultate sunt uh, foarte, sunt extraordinare, mai ales pentru că nu ne-am fi imaginat la început că ajungem aici. Parlamentul, pentru prima dată, a avut și un rol de observator în uh, grupul statelor membre pentru implementare și, de asemenea, ar fi foarte bine ca Parlamentul European să fie prezent uh, în toate domeniile, de fapt, este extrem de util să participăm la aceste negocieri, iar implicarea noastră, implicarea tuturor în valorizarea acestui an a fost esențială. Trebuie valorizați toți actorii implicați. Și altceva foarte important este că n-am primit numai 8 milioane de euro pe lângă cei 4 milioane, deci în loc de cei 4 milioane inițial, dar garanția că nu vor fi luați mai mult de 4 milioane din uh, Europa Creativă, care era întotdeauna ceea ce se întâmpla la tot felul de astfel de proiecte. Am obținut acest lucru și este o mare victorie. Dimensiunea europeană a patrimoniului s-a clarificat de asemenea, dar și transeuropeană această dimensiune de data aceasta și sper ca anul în acesta, în anul 2018, să avem în mai multe locuri simbolice în Europa, uh, anumite tematici pe care se stabilim și care să devină după aceea la sfârșitul anului chiar propuneri pe anumite chestiuni care țin de patrimoniul cultural. Deci este o șansă enormă. Mulțumesc foarte mult președinției malteze pentru disponibilitatea, pentru că a înțeles la sfârșit care era într-adevăr angajamentul Parlamentului și susținerea din partea um, diferiților experți pe anumite chestiuni tehnice pe care am reușit să rezolvăm. Mulțumesc în orice caz raportorului, desigur, și mulțumesc um, Comisiei pentru Cultură pentru că ne-a susținut în această bătălie. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult și eu. Mulțumesc colegului Diaconu și doamnei Costa pentru acest rezultat absolut remarcabil. Și trecem acum la vot. Avem un singur vot și vom vota electronic. S-a deschis votul. Geschlossen? S-a Și se adoptă cu un singur vot împotrivă, cu o majoritate covârșitoare. Încă o dată, mulțumesc foarte mult, felicitări pentru acest succes. Acum trecem la raportul colegului Santiago Fisas. E vorba de capitalele europene ale culturii pentru anii 2020 până în 2033. Ne uităm așadar către viitor. Văd că domnul Fisas însă nu este în sală și de aceea cred că putem să votăm direct. Și o să începem cu amendamentul 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4 a fost retras. Deci acum 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 20, nu, 32, îmi cer scuze. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 33 și 34 identice. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la 44 pentru, împotrivă, abțineri. Aș verifica, vă rog, 44. S-a deschis votul. A, și îmi cer scuze, mai avem și un amendament oral aici pe care îl aveți în documente. S-a închis votul. Se adoptă. Am ce scuze, nu știu, cred că nu am văzut eu bine când s-a ridicat mâna. Da, amendamentul oral schimbă, de fapt, linia noastră de votare. Deci poate că ar trebui să-l votăm din nou cu amendamentul oral adăugat, pentru că ați spus după aceea. Pentru că pentru noi schimbă, de exemplu, de la împotrivă la pentru. Bine, votăm încă o dată atunci. Deci 44 cu amendamentul oral. Votăm cu mâinile ridicate. Da, e clar, așa e. Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă.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 15 cu amendament oral. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2 a fost retras. 3 deci. Votăm 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 24 pentru. Împotrivă abțineri, respins. 8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și acum trecem la votul final pentru acest raport legislativ. S-a deschis votul. S-a închis. și se adoptă cu majoritate clară, cu o sing- un singur vot împotrivă și felicitări raportorului. Iar acum trecem la vot despre acest uh, raport în negocierile uh, de a intra în negocieri cu Consiliul și cu Comisia în conformitate cu um, aliniatul 69C din regulamentul de procedură. Votăm electronic această decizie. S-a deschis votul. geschlossen. S-a închis. 30 de voturi pentru se adoptă în unanimitate să intrăm deci în aceste negocieri. Mulțumesc foarte mult. Acum trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Avem aici două rapoarte, de fapt. Uh, care se referă la acordul de la Marrakesh și înainte să trecem la vot, aș vrea să vă mai atrag atenția asupra unui punct important și anume că oricum am comunicat deja tuturor grupurilor că definiția din articolul 2 al directivei și al regulamentului pe care vom vota acum, care este deci de fapt obiectul avizului domnului Giambaschi, trebuie să fie identice, pentru că nu are sens să avem două definiții diferite în una în directivă, una în regulament. Deci toate uh, articolele de amen- deci toate amendamentele la articolul 2 trebuie să fie uh, toate în aceeași listă de vot. Deci trebuie să facă parte toate acestea din lista de votare pentru directiva pe care vom vota mai întâi. Deci la raportul doamnei Trupel vom vota atât definiția din raportul Trupel cât și uh, definiția din raportul Jambaschi. Și după aceea la raportul Jambaschi, nu mai trebuie să votăm încă o dată definiția Veți vedea, acest lucru este specificat și pe lista dumneavoastră de vot. Deci rezultatul acestui vot va fi valabil și pentru votul de la raportul Giambatski. Sunteți de acord să trecem direct la vot? Sau dorește Helga să mai spună ceva? Helga, te rog. Da, mulțumesc. Vreau să mulțumesc colegilor pentru cooperare și pentru spiritul constructiv în care am lucrat, pentru că am reușit să menținem spiritul tratatelor de la Marrakesh. Eu cred că ne dăm seama cu toții că suntem confruntați cu o lacună pe piața pentru persoanele care au disabilități de vedere sau pentru persoanele cu disabilități uh, de citire și deci nu este cazul să mai impunem alte restricții pe lângă cele impuse de acest tratat. Trebuie tocmai să impunem toate, uh, ca, toate posibilitățile care se oferă prin acest tratat și vrem să îmbunătățim situația persoanelor uh, cu disabilități pentru ca ei să poată să se bucure de diversitatea culturală de care ne bucurăm și noi și pentru ca să nu mai fie atât de limitați în alegerea mm, documentelor ca până acum. Mulțumesc foarte mult. Atunci haideți să trecem direct la vot. Și vom vota amendamentul 59 mai întâi. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 60. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Aș verifica, vă rog, acest amendament 60. S-a deschis. Și s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 61. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 24. Uh, pentru. A, iertați-mă, spune președinta, e pe două, în două părți. Prima parte mai întâi, cine pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 62, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 63, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 64, pentru, împotriva abțineri, Respins. Amendamentul 65. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 66. Pentru. Nu. 67. 67. Pentru. Împotrivă. Da, trebuie să ridicați mâinile, spune doamna președinte, altfel eu nu pot să înțeleg de ce nu se votează. De deci 67 pentru. 67, da. 67 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 71 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 72 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 74 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 7. Da? Bine, verificăm. 74, dacă doriți. S-a deschis votul. S-a închis. Da, deci trebuie să ridicați mai clar mâinile pentru că iată rezultatul. Deci se respinge foarte clar. Îmi pare rău. 73. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri respins. 76 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 77 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 78 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 79 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 80. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 81. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 8. Pentru. Împotrivă. Aș verifica 8, vă rog. Da. Verificăm, s-a deschis votul.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 abțineri, se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și ajungem la amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 21 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Eu cred că trebuie să-l verificăm. 24 s-a deschis votul. Și s-a închis votul. Se respinge cu o singură, un singur vot diferență. 25 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Da, vreți să-l verificăm? Bine, îl verificăm. 26 s-a deschis votul. S-a închis votul. 17 la 13 se adoptă. 27 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 33 cu amendament oral 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 35 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum trecem la amendamentul 14 cu amendamentul oral 40, se corectează doamna președinte, pardon, 40 cu amendamentul oral 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să-l verificăm, vă rog. Și s-a deschis votul. S-a închis. 15 la 14 se adoptă. Amendamentul 41 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 45. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge. Haideți să verificăm bine. 45, verificare, să deschizi votul. S-a închis votul și se respinge cu 21 de voturi împotrivă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 53 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 55. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 56. Pentru. Împotrivă. Cred că este respins, dar haideți să verificăm. Se verifică 56, s-a deschis votul. s-a închis acum. 15 la 14 se adoptă. Acum trecem la votul final, electronic. S-a deschis votul. S-a închis. și cu 28 de voturi pentru și o abținere se adoptă în unanimitate și felicităm uh, raportoarea. Acum trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi și anume regulamentul aferent al raportorului Giambatski. Domnul Giambatski în sală? Nu-l văd. Nu este. Bine. Atunci nu trebuie să-i dăm cuvântul și nu putem să-i dăm cuvântul și trecem direct la vot. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Și deoarece avem toate definițiile deja votate, putem să trecem direct la amendamentul 5 la pagina 3. Pentru 5, cine este? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Aș vrea să-l verificăm, vă rog. Amendamentul 6 se verifică. S-a deschis votul. S-a închis. 18 la 10. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge. Mai departe. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 37. Pentru. A, 8. A, pardon, 8. Mergem la 8. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 39. Pentru. Împotrivă abțineri, respins. 9 și 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, nu, îmi cer scuze, 13, spune doamna președinte, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 14, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 15 cu amendament oral 1, cine i pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri. Aș vrea să-l verificăm, vă rog. 17 se verifică acum, s-a deschis votul. S-a închis votul. 15 la 14 se respinge. Și 18 acum pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acum uh, votul final, electronic și s-a deschis votul. Geschlossen. S-a închis. 29 de voturi uh, pentru unanimitate, felicitări raportorului. Iar acum trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi. E vorba de societatea 5G și gigabiți. Raportoare, doamna Costa. Silvia, dorești să mai spui ceva? Ai cuvântul, Silvia. Da, mulțumesc, vreau să mulțumesc raportorilor din umbră și um, Policy Advisorului pentru contribuție, pentru că cred că am reușit să avem un text echilibrat și pe care îl susține multă lume și sper să meargă bine și la vot. Mulțumesc! Atunci trecem direct la vot. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri res, uh, se adoptă. Acum trecem la amendamentul 9. Două părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri. Se adoptă partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar aș vrea să verificăm partea a doua. S-a deschis votul. Și s-a închis. 13 la 15 respins. Amendamentul 11 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 13 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Mergem la amendamentul 21 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 22 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și trecem la compromisul 4 atunci pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și la amendamentul 25 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 26 pentru... A, cer scuze, compromisul 5, îmi cer scuze. Deci compromisul 5 mai întâi. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32. Pentru, împotrivă, abțineri, nu e foarte clar. Deci, încă o dată, amendamentul 32, vă rog, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Și se adoptă. Acum uh, trecem la votul final. Vot final electronic. S-a deschis votul. S-a închis și se adoptă cu 29 de voturi pentru, în unanimitate, felicitări raportoarei. Astfel am încheiat partea de votare de astăzi și trecem acum la următoarele puncte de pe ordinea de zi. Punctul 10 de pe ordinea de zi și anume dreptul uh, de proprietate intelectuală pe piața unică. Raportor este domnul Marc Julo. Aș vrea să vă rog doar să faceți puțină liniște. Cei care pleacă din sală, vă rog să plece în liniște pentru ca să putem să lucrăm în continuare. Aș vrea acum să-i dau cuvântul raportorului, domnului Julo, pentru ca să-și prezinte raportul. Vă rog, aveți cuvântul. Bien, merci, madame. Euh. Mulțumesc, doamna președinte. Dragi colegi, drepturile de autor sunt un subiect important pentru noi toți, cei care ne aflăm aici. Atât, și, atât pentru membrii Comisiei Cult, cât și pentru consumatori, de fapt. După cum știm, revoluția digitală a transformat uh, drepturile de autor, a creat multe oportunități, dar și destule provocări. În lunile ce urmează trebuie să răspundem, uh, să aducem soluții la mai multe probleme. Întâi, cum să asigurăm o remunerare corectă autorilor în uh, sfera digitală, unde știm că operele lor sunt uh, reproduse în masă și mult mai repede decât până acum. Cum facilităm în același timp utilizarea metodelor digitale care sunt utile pentru cercetare, educație și conservarea patrimoniului, fără a amenința în același timp ecosistemele fragile care s-au dezvoltat în jurul lor. Apoi, cum să integrăm noile practici ale utilizatorilor care nu au un statut juridic prea clar. E vorba despre utilizarea zilnică a urilor sau a clipurilor pe YouTube. În jurul acestei directive există nenumăroase așteptări și dacă mă exprim așa, vă dați seama că folosesc un eufemism. Avem uh, pe de o parte, finanțarea operelor de cultură și remunerarea autorilor, a creatorilor. Trebuie să avem o abordare echilibrată, deci aceasta e o chestiune delicată și în același timp trebuie să facem o reformă a dreptului de autor. Nu avem această ocazie decât odată la 15 ani. Prin urmare, trebuie să fim ambițioși. Până la urmă, trebuie să facem o sinteză, să combinăm cumva echilibrul cu ambiția. Asta am încercat să fac în textul meu. Am încercat să continui inițiativa Comisiei Europene, susțin abordarea pe care a avut-o Comisia și uh, recunosc că a avut o misiune dificilă în a redacta această propunere de directivă. De aceea am denunțat campaniile de comunicare excesivă care um, au uh, denunțat așa, au uh, acuzat Comisia Europeană că ar avea niște intenții orwelliene nu, această reformă în sine nu este periculoasă, nu, internetul nu este amenințat și nici libertatea de expresie. Dacă vrem să fim credibili în abordarea noastră în această dezbatere, trebuie pur și simplu să dăm dovadă de un pic de seriozitate. În același timp, e nevoie să aducem câteva lămuriri, câteva clarificări. Iar în uh, textul de aviz am făcut acest lucru și patru puncte sunt esențiale. În primul rând, am vrut să insist pe securitatea juridică. Asta mai ales în ce privește uh, limitările și excepțiile. Precizăm care sunt obligațiile actorilor, părților interesate. Al doilea punct. Am dorit să se adopte o serie de dispoziții Uh, precum uh, cele, ale, cele care vizează editorii de presă. Și uh, asta pentru că uh, ei publică pe platforme de conținut, pe platforme digitale. Este foarte important să susținem uh, presa, conținutul pe care îl creează. În același timp, durata protecției noastre trebuie să fie durata de viață reală care se aplică articolelor de presă și care nu este identică cu cea care există pentru un film sau pentru o melodie, de pildă. Iată de ce am propus să se creeze o nouă categorie de servicii online, platforme online, platforme digitale și dacă introducem această noțiune, lărgim sfera de aplicare a directivei. Serviciile care sunt vizate aici sunt uh, definite ca servicii cu scop principal. Deci am schimbat cumva uh, definiția. Uh, de asemenea, am introdus noțiunea de conținut generat de utilizatori. În al treilea rând, am dorit să mă concentrez și pe practicile legitime ale utilizatorilor. Sigur că, în primul rând, trebuie să-i protejăm pe autori, pe creatori, dar, în același timp, nu trebuie să ignorăm practicile legitime ale consumatorilor. Există o zonă de umbră acolo. Am dorit să protejăm anumite utilizări necomerciale ale consumatorilor care sunt larg acceptate. Mă gândesc la cele scurte extrase sau la citarea unor opere într-un uh, cadru generat de obicei de utilizatori în uh, conținuturi care sunt omniprezente pe internet. Nu uh, afectăm niciun fel de deținătorii de drepturi. Nu mi se pare că ar fi uh, ceva disproporționat și uh, asta este doar pentru a uh, cuprinde, pentru a acoperi și acele utilizări legitime ale consumatorilor, atâta vreme cât nu aduc niciun prejudiciu titularilor de drepturi. Și final, patrulea punct, ultimul, posibilitatea ca autorii să își exercite în mod efectiv drepturile față de partenerilor contractuali autorii pot să inițieze acțiuni uh, în grup, adică în mod colectiv, pentru a-și uh, proteja operele, cariera, pentru că adesea am văzut că ei uh, um, intră în tot felul de litigii cu partenerilor contractuali. Iată, așadar, acestea au fost ideile principale pe care am dorit să le uh, prezint aici. Cam așa am abordat eu propunerea de directivă și sper că acum uh, lucrurile sunt mai clare. Sigur, dacă aveți observații, vă stau la dispoziție, vă ascult cu plăcere, mă va ajuta orice contribuție. Mulțumesc! Președinta, mulțumim, domnule Julo. Am uitat la început să vă anunț că noi uh, lucrăm la acest dosar împreună cu Comisia Jurii și am uh, ajuns la un acord în ce privește colaborarea noastră pe această directivă. Ne vom uh, prevala de articolul 53+. Plus. Asta înseamnă că suntem asociați, suntem implicați pe tot parcursul acestui dosar, mergem la întâlnirile cu raportorii din umbră și la trialog și e foarte important de subliniat pentru că drepturile de autor uh, sunt o temă extrem de importantă pentru comisia noastră. Termenul pentru amendamente este 9 martie, orele 14. Acum aș dori să dau cuvântul raportorilor din umbră, 3 minute fiecare. Începem cu domnul Gramaticakis. Mulțumesc foarte pe scurt, doamna președinte. Vreau să spun că aceasta este o temă bine cunoscută, știm uh, importanța reformei preconizate. Iată de ce am aceeași poziție ca și domnul Julo. În principiu, salut uh, propunerea comisiei și, uh, desigur, ne interesează foarte mult soarta autorilor dar uh, m-aș uh, distanța oarecum de linia adoptată de domnul Julo în ce privește necesitatea de a-i apăra pe acești creatori. Încep cu articolul 13, alineatele 37, 39, unde se vorbește despre acel value gap în engleză. Se spune aici că atunci uh, ca pe anumite platforme, precum YouTube, furnizorii joacă un rol activ. Există acolo liste ce se alcătuiesc și că ar trebui să existe niște contracte de uh, utilizare uh, încheiate cu beneficiarii. Ar trebui să vedem în ce condiții se utilizează totuși materialele respective. Acum, eu am toată bunăvoința, dar uh, aș dori să mă refer uh, la amendamentul 56, la amendamentele 12 și 13, care um, corespund uh, expunerii de motive. Domnule Julo, sper că um, mă veți înțelege când spun că există o soluție pe care noi o dorim aici, față de uh, acele licențe pentru platforme. Aceste licențe ar trebui să acopere și acțiunile utilizatorilor individuali, atâta vreme cât aceștia nu uh, folosesc uh, respectivele opere în scopuri comerciale. Nu mai intru în detalii, dar aș zice că sunt convins că vom avea o, o discuție constructivă și Totodată sunt convins că vom uh, reuși să ne apropiem cumva pozițiile. Nu vreau să menționez aici linii roșii. Pur și simplu am impresia că raportorul nu a ținut uh, cu adevărat seamă de importanța acestor excepții, libertatea panoramei și operele care au fost scoase din circuitul comercial, dar care totuși sunt pe piață. Mă gândesc la amendamentul 85, de pildă. Ehm, nu vreau să insist prea mult, dar înțeleg că raportorul dorește să introducă o nouă excepție deghizată cumva pentru uh, utilizarea electronică. Nu mai am timp la dispoziție, din păcate, dar uh, vreau să mă refer și la articolul 11 care prevede un nou drept pentru editorii de ziară, de presă. Lucru foarte important pentru că știm că presa scrisă se confruntă cu o criză în uh, momentul de față și noi trebuie să sprijinim presa. Doamnă președinte, dragi colegi, eu nu prea văd cum ar putea funcționa Europa fără Marea Britanie și uh, mă întristează foarte mult Brexitul. O Europa fără Eurogrup și fără excedent cred că ar putea funcționa, dar nu văd cum ar funcționa deloc Europa fără creatori. And möchtest du reden in Vertretung von... Mulțumesc. Uh, dorește cuvântul numele doamnei McClarkin? Te rog. Da, așa este. Doamna McClarkin a trebuit să meargă să voteze, așa că în numele ei și a ECR aș dori să mulțumesc raportorului pentru acest aviz. Știu că a făcut multe eforturi pentru a încerca să uh, concilieze, să reconcilieze divergențele și părerile diferite din această comisie. Știu că nu toată lumea vede la fel drepturile de autor și deci poate ar fi mai bine să ne axăm pe valori culturale, că acolo am putea fi de acord. Avem problema excepțiilor. ECR salută în principiu propunerea comisiei care poate să ajute în scopuri educaționale, de cercetare și raportorul are o poziție rezonabilă. Însă, ECR-ul consideră că definițiile și detaliile sunt importante. Vrem să ne asigurăm că excepțiile care funcționează deja bine în unele țări, precum Marea Britanie și Franța, sunt păstrate chiar dacă se introduc aceste excepții ca fiind obligatorii la nivel european. Cred că e important să lăsăm o oarecare marjă de flexibilitate. Comisia competentă pe fond uh, e cea care uh, va soluționa principalele chestiuni. Noi, la articolele 11 și 13, considerăm că am putea avea ceva de spus, să uh, există o transparență în negocieri, în ce privește uh, aplicarea drepturilor uh, pentru publisher, pentru editor, considerăm că nu e suficient de clar textul, nu înțelegem exact cum va funcționa acest drept și cum va rezolva el problema acelui value gap, acea lipsă de valoare. Mai ales uh, în ce privește platformele online și muzica care e încărcată pe ele. Nu vrem să adoptăm legislație care ar afecta negativ uh, drepturile uh, acelor uh, mici creatori. Vrem să existe o distribuție corectă pe tot parcursul lanțului valoric pentru cei care creează conținut. Noi vrem să încurajăm investițiile în conținut, în ciclul creativ și inovarea în toată această piață digitală globală. Vrem să ne asigurăm că companiile mici din toate sectoarele uh, sunt încurajate în continuare să pătrundă pe piață. Să nu uităm nici de libertatea consumatorilor pe internet. Trebuie să existe echilibru cu drepturile furnizorilor de servicii. În orice caz, vom participa la discuție, voi transmite ce se spune astăzi uh, uh, Emei și vom discuta cu siguranță cu ceilalți raportori din umbră. Mulțumesc! Frau Michels. Mulțumesc, doamna Michels. Din partea GUE, da, mulțumesc foarte mult. În primul rând, mulțumesc raportorului, pentru că eu cred că propunerile pe care le face sunt foarte bune. Totuși vreau să fac câteva comentarii. Cred că este momentul ca să nu se mai uh, restrângă numai pe industria culturală și uh, pe edituri și societăți colective toate aceste avantaje, pentru că eu cred că și utilizatorii individuali primesc acum un loc uh, în care li se cuvine pe piață și li se pot apăra interesele. Eu susțin de aceea propunerea raportorului de a patra coloană, a patru, al patra pilon, cu privire la um, conținuturile generate de către producătorii individuali. Utilizatorii individuali pot fi și producători, uităm acest lucru și, după părerea noastră, chiar merită să aibă reguli uh, la fel de bune ca alți utilizatori și de aceea amendamentele 56 și 57 sunt foarte bune. De asemenea, diferența dintre, folos, dintre utilizare um, comercială și non-comercială mi se pare foarte bună. Eu susțin precizarea de a avea mai multă mai multă securitate juridică și cred că, mai ales în ceea ce privește cultura, trebuie să ne asigurăm că avem un temei juridic foarte bun. Amendamentul 44 merge în această direcție și vorbește și de parteneriatele public-private. Același lucru se poate spune și pentru excepțiile în domeniul educației. Nu sunt însă convinsă că avem destule prevederi pentru a avea mai multă siguranță juridică pentru profesori și folosirea licențelor, de exemplu, de, pentru școli, nu mi se pare destul de bine gestionată, însă probabil că um, eu cred că, de exemplu, editurile care produc manuale o să se apere uh, în conformitate cu articolul 4.1 și o să, nu o să fie prea mulțumiți. În ceea ce privește excepția uh, cu privire la patrimoniul cultural, există un drept uh, pentru digitalizare extra, scrie aici. N-am înțeles dacă aceasta se opune uh, salvării prevăzute până acum a datelor sau după ce temei juridic funcționează. Oricum, aliniatul 7 se referă foarte mult la bibliotecile electronice, de exemplu la comunicarea electronică. În altceva important, orientarea spre o țintă clară și folosirea unei platforme mi se pare o chestiune interesantă. Același lucru se poate spune și despre poziția proprietarilor drepturilor intelectuale și de cazurile de litigi. Articolul 11 vorbește de reducerea la utilizarea comercială și reducerea um, perioadei de protecție la 3 ani. În ciuda acestor compromisuri, însă, mi se pare că nu este potrivit să avem și o protecție de acest gen pentru um, editorii de jur, de ziare, de exemplu. Um, noi um, nu din motive neapărat politice sau stângiste, ci tocmai pentru că în articolul 11 există o protecție pe care o prevede Comisia în documentul său pentru editorii uh, de presă dincolo de internet și dorește să extindă această protecție. Dar întrebarea e de ce dorește politica să intervină într-un conflict între medii uh, vechi și medii noi, platforme online față de ziare pe hârtie. De ce dorește Comisia să intervină aici? Pentru că, până la urmă, jurnalismul de calitate trebuie să fie uh, ceea ce trebuie să ne orienteze. De multe ori, însă, din ce în ce mai puțin uh, jurnaliști sunt uh, angajați fix și din ce în ce mai proastă este plata și siguranța acestora nu um, noi putem sau ei, nici ei nu pot decide um, ce jurnaliști uh, trebuie să fie protejați, ci există o protecție comercială care însă nu ține cont de aspectele politice și mi se pare că Germania e un exemplu foarte bun aici. Um, eliminarea Google News din Spania, de exemplu, nu a contribuit la o diversitate mai bună a presei. Te rog dacă poți să închei. Da, închei la articolul 12, la 12 al compromisului. Mi se pare foarte problematic pentru că editorii într-adevăr lucrează foarte bine, dar o compensare pentru excepții nu poate să pună uh, dreptul de codecizie al autorilor pe ultimul loc. Oricum, sunt curioasă să vă ce au de zis colegii și mă bucur de colaborarea viitoare. Mulțumesc foarte mult! Helga Trüppel. Yeah, thank you. So we... Mulțumesc. De ani de zile am avut această dezbatere care ar fi cea mai bună modalitate de a reforma dreptul de autor. Iar acum, de aproape 10 ani, uh, am tot văzut că se confruntă diversele interese, cei care utilizează internetul, intermediarii și utilizatorii. E o bătălie veritabilă. Uh, eu uh, sper că totuși vom reuși să găsim un echilibru între, pe de o parte, un acces mai bun pentru utilizatori, uh, conținuturi mai accesibile și, pe de cealaltă parte, remunerarea corectă și adecvată a producătorilor și autorilor. Asta ar trebui să fie linia generală, cred eu, pentru reforma dreptului de autor. Și acum, la concret în uh, genere uh, sunt pentru acest uh, text, adică îmi place cum a fost formulat, excepția pentru extragerea de date, data mining pentru scopuri necomerciale, mi se pare bună. Nu văd ce nevoie este de remunerație, așa cum se propune în text. Poate ar trebui să ne gândim dacă n-ar trebui să dăm această posibilitate și jurnaliștilor, pentru că adesea jurnaliștii vor să folosească extragerea de date și poate ar trebui să îi lăsăm. Uh, în ce privește excepția pentru educație, eu uh, cred că ar trebui să avem aici un temei juridic clar. Domnule Julo, dumneavoastră propuneți niște rețele închise. Mi se pare o condiție foarte bună, dar uh, în acest moment cred că e nevoie mai degrabă de o compensație adecvată pentru autori, eventual prin intermediul unei organizații colective. În ce privește um, operele din arhive, din biblioteci, mi se pare că este bine să încurajăm digitalizarea lor prin un contract de licență colectiv și, așa cum propuneți, ar trebui ca această prevedere să se aplice nu doar lucrurilor scoase din circuitul comercial și și celor care nu au intrat niciodată în acest circuit. Uh, instituțiile de cultură și de patrimoniu ar trebui să aibă posibilitatea de a transpune aceste lucrări în uh, forma digitală. În ce privește drepturile auxiliare, cred că una din uh, principalele probleme este că atunci când a început avântul digitalizării și uh, utilizarea în masa internetului, editorii, în special editorii de ziare, au dorit să pună pe internet conținutul publicației lor fără nicio plată, fără nicio taxă, în același uh, format, cu același conținut. Și atunci, sigur că dacă poți accesa conținutul uh, gratis pe internet, de ce să mai plătești ziarul hârtia, nu așa? Iată un model de business greșit de la bun început. Nu sunt convinsă că propunerea comisiei e deci cea mai inteligentă soluție pe care o putem găsi. De aceea nu sunt de acord cu propunerea de față. Însă, în ce privește acel value gap, sunt de acord că există, e o problemă reală, însă cred că e nevoie de un alt sistem, nu de cel pe care îl propuneți de introducerea unor excepții pentru uh, conținutul generat de utilizatori. Dacă facem uh, acest uh, sistem, atunci ar trebui să existe o compensare pentru autori. Deci, să avem un temei juridic clar, un acces mai bun și să știm exact ce fel de mecanism de compensare aplicăm conținutului generat de utilizatori. Să existe un contract general pentru că nu e vorba doar de conținut generat de utilizator, ci există și un al doilea nivel în care furnizorii de servicii internet joacă un rol activ și ei cred că ar trebui să fie obligați să obțină licența. Sunt pentru excepția privind libertatea panoramei. La articolul 12, propunerea mi se pare bună, dar statele membre trebuie să arate clar că și editorii sunt parte din uh, lanțul valoric și că ar trebui să um, beneficieze de taxa care se impune. La articolul 14 și articolul 15, da, autorii trebuie să um, aibă o poziție de negociere mai bună și trebuie să poată cere remunerația pentru operele lor, pentru toate utilizatorii, toate utilizările, inclusiv cele digitale. Mulțumesc! Ja, vielen herzlichen Dank. Ich muss da Mulțumesc sunt cam strictă pentru că mai avem multe puncte pe ordinea de zi și la 11 ne întâlnim cu forumul uh, tinerilor. Nu mi se pare bine să luăm din timpul de discuție cu tinerii. Cred că nu e corect și trebuie să terminăm până atunci. Doamna Bill, doriți să vorbiți în numele ENF-ului? Lui, rapidement. Da, foarte pe scurt. Noi uh, suntem oarecum surprinși de acest text. Ne așteptam la un proiect de aviz mult mai uh, complex și mai echilibrat. Suntem uh, din principiu opuși oricărei încercări de armonizare la nivel european. Deja există un cadru juridic la nivelul UE. Sunt unele lucruri care ni se par bune în text, însă ele nu merg suficient de departe să existe un echilibru între drepturile um, deținătorilor de drepturi și uh, accesul utilizatorilor. Acest echilibru e necesar, dar nu dorim să existe excepții noi la drepturile de autor și cu siguranță vom depune mai multe amendamente care cu siguranță nu vor fi acceptate ca de obicei, dar noi totuși o vom face. Mulțumesc! Vielen Dank! Äh, Mulțumesc! Să vedem cine mai dorește să ia cuvântul acum. Mary Hannibal s-a înscris. Thank you. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc și uh, raportorului. Mi se pare că textul este foarte bun și asta știind că subiectul este unul dificil. Am câteva lucruri de spus. În primul rând, Comisia a făcut o treabă bună, știu că lucrează de mult la această propunere. Sunt de acord cu doamna Trupel, e nevoie de o abordare echilibrată între drepturile utilizatorilor, nevoile lor, pe de-o parte, și uh, pe de cealaltă parte uh, trebuie să respectăm și dorințele și nevoile creatorilor și producătorilor. Deci trebuie să le avem pe amândouă în minte, simultan. În ce privește articolul 13, platformele și uh, conceptul de value gap. Platformele, precum YouTube și celelalte platforme mari, uh, operează într-un mod care poate ridica anumite îngrijorări, mai ales uh, în ce privește industria muzicală, dar nu numai. Chiar este o problemă aici. Uh, din păcate, uh, autorii nu sunt remunerați așa cum se cuvine pentru conținutul pe care îl încarcă pe YouTube. Deci, platformele acestea, cum funcționează ele, asta ar trebui să fie una din principalele teme pe care o analizăm eu aș merge cumva și mai departe. Sunt absolut de acord uh, să existe licențe, dar aș vrea ca noi, legiuitorul, să examinăm mai îndeaproape această chestiune și eventual chiar să propunem un cod de conduită pentru funcționarea platformelor. Pentru că asta e o chestiune ce nu ține doar de dreptul de autor. Și cred că mm, Parlamentul și Comisia ar trebui să se folosească de această oportunitate pentru a uh, integra evoluțiile recente și în ce privește articolul 11, drepturile editorilor, știu că asta e o, o problemă tot mai uh, mare. Am avut uh, discuții cu ziare din Marea Britanie care mi-au spus că um, au niște temeri, uh, lăsând la o parte Brexitul. Eu cred că trebuie să îi sprijinim pe editorii de ziare, uh, pe cei din zona printului. Știu că lumea se schimbă, dar totuși acest sector reprezintă uh, un sector important, are o contribuție, um, ajută oamenii să afle ce se întâmplă, să fie la curent. În ce îi privește pe furnizorii de servicii, ar trebui să includem și pe ei pentru că joacă un rol crucial și până acum nu și-au uh, asumat total responsabilitățile pe care le au. Cam astea sunt ideile pe care aș dori să le văd incluse în uh, textul de aviz. Oricum, mi se pare că deja am început bine și cu siguranță vor exista mai multe amendamente pe parcurs. Ja, vielen herzlichen Dank. Mulțumesc, Mary. Silvia Costa, maxim 3 minute. Da, mulțumesc. Eu am înțeles, trebuie să mai repet încă o dată, deși au spus-o și colegii, cred că este foarte important că cele trei, deci trei piloni ai propunerii comisiei să aibă um, să prevadă și excepții obligatorii pe care le-a menționat și domnul Julo, dar și partea, de, partea non-comercială în cercetare și educație. Însă, Uh, protejarea raportului foarte dezechilibrat astăzi între platformele de conținut online sau neonline, un acces mai liber și uh, relația dintre autor și contraparțile contractuale. Toate acestea sunt puncte esențiale. Comisia Cultură a ținut mult să se poată face o echilibrare aici. Mi se pare, având în vedere acestea, um, având în vedere, totuși, în timp ce Comisia în considerentul 38 făcuse un pas înainte în principiul de responsabilitate, uh, a intermediarilor și colegul Julo a reluat aceste idee în text, nu numai în considerente, am impresia totuși că tema nu este bine specificată, adică când sau nu, dacă trebuie specificată definiția platformei, pentru că altfel riscăm, dacă nu e o definiție destul de precisă, să nu se ia tema aceasta în serios, iar autorii și producătorii de conținut să continue în acest dezechilibru pe care îl avem acum. Și ultimul punct, de asemenea, se referă la excepția obligatorii pentru um, conținuturile produse de către utilizatori. Aici, de asemenea, dacă punem acest lucru, legalizăm într-un fel pirateria. Cred că e mai bine să explicăm exact specificitatea, adică distinția dintre conținuturile uh, chiar produse de către utilizator, dar care nu sunt sub protecția dreptului de autor și cele care sunt acoperite de acest drept. Pentru că altfel riscăm să deschidem uh, ușa într-o manieră foarte vagă și ambiguă în unor aspecte care ar putea să meargă împotriva dreptului de autor. Mulțumesc! Mulțumesc! Luigi Morgano Mulțumesc! Foarte pe scurt din partea mea. Cred că discursul uh, Discuțiile au arătat deja care sunt problemele pe care le avem aici. Eu nu vreau să spun decât atât. Atenție, pentru că un text ca acesta trebuie să evite cât se poate de mult riscul de a crea contencios Mă refer aici la dreptul internațional în domeniul dreptului de autor, la jurisprudența Curții Uniunii Europene care a dat deja câteva sentințe în domeniul serviciilor acestora și se introduce aici în text uh, anumite referire la, la servicii care sunt destul uh, de folosite deja, însă unele sunt deja acoperite de sentința respectivă și directiva e-commerce, e-commerce care se referă numai la mm, interlocutori automatizați, pasivi și mm, uh, acesta este un caz specific. Altceva la care vreau să atrag atenția, mi se pare că deja s-a sugerat în această dimineață, dacă nu mă înșel, în aceeași direcție prin ceea ce a zis doamna Trupel, uh, Um, atenție la licențiile colective și posibilitatea pentru biblioteci, de exemplu, de a trimite la distanță copii ale operelor, pentru că trebuie să fie, existe un contingent aici, altfel o să fie o lovitură uh, tocmai uh, hârtiei uh, tipărite și a cărților în formatul scris. Um, scris pe hârtie. Uh, altceva despre cita, citate și extrase. Se știe că citatul este prevăzut în dreptul de autor, este uh, deja permisă reproducerea în formă de citat și nu are rost să mai complicăm lucrurile și să creăm un contencios, pentru că este clar că citatul este un extras dintr-o operă și voie să fie transmis mai departe. Acum, după aceea, trebuie definit definită cantitatea care poate fi citată, poate. Încă ceva mai vreau să menționez. Uh, s-a vorbit foarte mult despre problema panoramei și imagina, imaginile, fotografiile publicate. Mi se pare, poate, că ar fi mai oportun, mai mult decât să vorbim despre fără scop lucrativ, să vorbim despre un lucru obiectiv, adică folosirea în scop privat scopuri uh, în sferă privată sau sfera privată, cum am definit-o, așa cum se întâmplă când utilizăm noi mijloacele audiovizuale, când reproducem, de exemplu, anumite uh, date. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Sabine Ferhain. Vreau să menționez două puncte. Una, user-generated content și excepția la această regulă, ce este, de fapt, conținutul generat de utilizator. Dacă e să ne uităm, de exemplu, la o piesă muzicală pe care eu o pun pe internet, nu e de fapt un user-generated, ci user-published, de fapt, conținut publicat, nu neapărat uh, produs de mine. Deci trebuie să se facă o diferență. Dacă folosesc o parte dintr-o operă pentru a crea ceva propriu, pentru a mm, da o informație suplimentară, atunci e altă situație. Dar trebuie să avem grijă când avem o astfel de excepție, să facem o definiție foarte clară și curată, pentru că altfel, exact uh, ceea ce spune Silvia se va întâmpla, și anume vom legaliza pirateria, cel puțin măcar sub formă de extrase. Deci trebuie să avem mare grijă. În al doilea rând, dreptul uh, pentru uh, edituri. Uh, eu cred că trebuie să discutăm încă o dată dacă reducerea unei astfel de drept la trei ani ar putea să fie conciliabilă cu ceea ce avem ca drept în momentul de față. Eu sunt împotriva proiectului domnului Julo în legătură cu atest, acest punct? De ce una, o editură nu are decât un drept de trei ani și alții au un drept uh, total? Dacă, de exemplu, dau, mandatez un articol, o cercetare foarte dificilă um, pentru o revistă, de exemplu, um, și după aceea se face un serial într-o, într-un, într-un uh, jurnal uh, săptămânal. Care este diferența de calitate până la urmă în ceea ce privește um, dreptul uh, de autor? Deci nu e vorba de raportări, de exemplu, e vorba de, maga, de, maga, de reviste care au seriale pe care le publică sau au articole care au mai multe capitole, de exemplu. Trebuie să stabilim foarte bine aici um, cum se poate găsi o soluție pentru dreptul de utilizare. Cred că trebuie creată un temei, trebuie creat un temei juridic și aici, pe baza dreptului de autor, pentru ca să putem să avem și în continuare drepturi, uh, în continuare un jurnalism interesant, un jurnalism de calitate și să încercăm să combatem uh, situația precară în care se află jurnaliștii care scriu articole de calitate. Cu cât uh, editura se află într-o situație mai dificilă financiar, cu atât va fi penalizat, bineînțeles, și cel care scrie pentru acea editură. Mulțumesc. Acum vreau să rog uh, comisia dacă dorește să ia cuvântul despre acest proiect de raport sau dacă dorește să contribuie cu ceva la discuție. Uh, we would like to... Mulțumesc, doamnă președinte. Nu mai mult de patru minute, vă rog. Da, chiar mai scurt de atât. În primul rând vrem să mulțumim raportorului pentru acest proiect de aviz și membrilor Comisiei CULT pentru această dezbatere atât de interesantă pe care ați avut-o. Această propunere de directivă pentru uh, drepturile de autor pe piața unică digitală reflectă dorința noastră de a moderniza regulile de copyright alături de propunerea pe care am adoptat-o pe 14 septembrie este o propunere foarte ambițioasă, așa cum s-a menționat deja aici, și acoperă chestiuni uh, foarte complexe. Știm de aceea că, uh, bineînțeles, va provoca dezbateri aprinse atât la Parlament cât și la Consiliu. Considerăm că deocamdată ne aflăm doar la începutul uh, discuțiilor și comisia dumneavoastră este practic prima care a prezentat un proiect de aviz pe marginea propunerii noastre. Ne bucură să vedem că dezbaterea este în curs și mulțumim uh, raportorului pentru eforturile făcute de a clarifica anumite elemente ale propunerii. Există, bineînțeles, uh, aspecte care pot fi mai clare și salutăm dezbaterea avută uh, pentru a aduce mai multă claritate în cadrul regulilor propuse de noi pentru că obiectivul este același pentru toată lumea, certitudine juridică pentru utilizator, pentru toți actorii implicați pe piață, pentru distribuirea conținutului uh, care este supus dreptului de autor. Vrem să notăm și faptul că există elemente noi în acest aviz, care nu sunt incluse în propunerea comisiei și aici am dori să reamintim care este abordarea comisiei, în special în ceea ce privește uh, Uh, limitele pentru excepții. Noi am avut o abordare foarte țintită, ne-am dorit să ne centrăm pe excepții care sunt absolut esențiale pentru a atinge anumite obiective de politici, cum ar fi cercetarea, educația și conservarea patrimoniului cultural. De asemenea, pentru a clarifica uh, aplicarea transfrontalieră și digitală a acestor excepții care în cadrul actual nu sunt uh, prea clare. Credem deci că există oportunitatea de a crește nivelul de armonizare la excepțiile existente pentru a facilita accesul la conținut în mediul digital. Considerăm că aceasta va duce la o funcționare mai bună a pieții unice digitale. Vă mulțumesc! Vielen herzlichen Dank! Mulțumesc foarte mult! Domnule Julo, doriți să mai luați cuvântul? President. Mulțumesc, doamnă președintă! Doar uh, câteva cuvinte pentru a mulțumi în primul rând raportorilor din umbră și celorlalți colegi care au intervenit, care au prezentat uh, comentarii, observații cu ocazia intervențiilor lor. De asemenea, s-au prezentat aici priorități și obiective pe o temă care este foarte importantă, așa cum a recunoscut-o toată lumea, și în același timp complexă. Există anumite observații care au fost prezentate aici uh, și care merg în sensul, uh, uh, într-un sens de consens, să spun, este un bun punct de plecare și voi lucra pentru a continua aceste dezbateri alături de colegii interesați, de raportorii din umbră, pentru a face progrese. Este un text foarte important și obiectivul nostru este acela de a avea un document de calitate care uh, să aibă legătură cu lucrările de la regii. De aceea vă mulțumesc încă o dată pentru contribuția dumneavoastră, pentru eforturile pe care le aduceți pentru a îmbunătăți acest text. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich Vă mulțumesc, eu vă urez dumneavoastră și raportorilor din umbră mult succes, idei creative și compromisuri fructuoase pentru că nu este un subiect deloc ușor. Discuția a arătat deja că există un evantai de poziții diferite chiar la noi în comisie și eu zic că vom mai avea discuții foarte interesante de purtat pe acest uh, subiect. Termenul pentru depunerea amendamentelor 9 martie la ora 14, iar votul la comisie este planificat pentru 4 mai. Mult succes vă urez! Acum trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi. E vorba de o altă parte a așa numitului pachet uh, pentru drepturile de autor. E vorba de o propunere de regulament pentru percepția drepturilor de autor și uh, trans, pentru anumite uh, retransmisii de televiziune sau programe radio așa numitul uh, regulament CAPSAT, pentru care sunt eu uh, raportor. Și înainte să iau uh, poziție cu privire la punctele esențiale din acest raport, avem articolul 54 pe care l-am aplicat am, împreună cu Comisia Jurii. Suntem, deci, aproape, aproape co-legislator pe acest domeniu, iar Propunerile, așadar, de amendamente se pot face până pe 7 martie la ora 14. Acum aș vrea scurt să vă prezint proiectul meu de raport. Propunerea de regulament este, după cum s-a spus până acum, parte din pachetul pe drepturile de autor pe care Comisia l-a publicat în septembrie 2016 și Comisia de Cultură folosește articolul 54 de uh, colaborare cu alte comisie, aici în cazul nostru Comisia Jurii. Acest uh, raport se referă mai ales la felul în care se poate garanta o ofertă a mai multor producători uh, radio prin cablu și satelit în condiții echitabile pentru toți utilizatorii. În loc să revizuim ca, regulamentul CAPSAT și să extindem uh, domeniul său de aplicare, instrumentele pe care le folosește Comisia acum sunt diferite. Folosește regulamentul și uh, vorbește despre transmisia prin satelit și prin cablu, cele două opțiuni pe care le vom acoperi cu acest regulament. Sigur că putem să criticăm această um, cale, ar fi existat poate și alte variante de a face acest lucru, pentru ca directiva CAPSAT să fie revizuită în altă manieră, însă așa a hotărât Comisia, dorește să folosească regulamentul acum și noi, Parlamentul, trebuie să um, ne adaptăm. în timp ce pentru ofertele um, firmelor uh, de transmisie uh, trebuie să, în timp ce acestea sunt momentan uh, oferă servicii standard, acum se implică și un terț printr-o um, neutralizare a serviciilor din punct de vedere tehnologic a acestei uh, oferte prin cablu. După cum am spus deja, se, va, se vor face multe schimbări și se discută deja destul de pasional în domeniul dreptului de autor. Unii spun că nu există nici necesitate, nici o, o plusvaloare de la acest regulament, alții consideră că trebuie folosit principiul țării de origine, iar alții doresc o extindere, a, nici nu doresc să se extindă transmisia prin cablu și mai există și o a patra categorie de persoane care consideră că nu s-a mers destul de departe. Deci vedem că și aici avem o paletă foarte mare de opinii, mai ales în comunitatea uh, științifică, care cunoaște mai multe aspecte tehnice ale subiectului. Discuția se poartă foarte pasional și pentru că există critici foarte aprici care văd uh, pus în pericol principiul teritorialității. Într-adevăr, digitalizarea este adevărat, uh, distruge exclusivitatea și nu face bine principiului teritorialității, însă trebuie să luăm la cunoștință faptul că dacă trăim într-o lume digitalizată peste tot, bineînțeles că trebuie să acceptăm și că teritorialitatea și exclusivitatea nu mai pot să guverneze nelimitat uh, piețele pe care ne mișcăm și nu se mai pot aplica peste tot dacă ar fi să ne uităm la evoluția aceasta și să, dacă ar fi să încercăm fără compromisuri să apărăm exclusivitatea și teritorialitatea, cred că în final am uh, ajunge în situația în care am pierde ambele. Și de aceea eu cred că prin abordarea ei, Comisia a încercat să găsească o cale de mijloc sau măcar un uh, regim de tranziție pe care să-l folosim un timp pentru că acesta ar crea un echilibru. Și eu sunt de acord că trebuie să încercăm să găsim o fază de tranziție, să, să aplicăm uh, în continuare drepturile teritoriale, de exemplu, de, de transmisie, dar totuși să acceptăm și că trebuie să apară și alte principii, alte criterii prin care să se poate facă transmisia, eh, face transmisia și trebuie să încercăm să, încer- să ne detașăm de principiile vechi pentru a putea să ne uităm spre alte surse de venit, de exemplu, care provin din aceste nouă forme, noi forme. Cred de asemenea și că Trebuie să existe, uh, nu trebuie să existe un sistem de valorizare uh, scalată uh, ale drepturilor de autor și dacă drepturile sunt conexe sau nu sunt conexe, până la urmă nu aceasta este ceea ce contează definiția, ci ce e important este să se stabilească dacă e vorba de un serviciu online al unui firme de transmisii radio și dacă, sau dacă, de exemplu, se oferă produse numai online, trebuie să ne uităm și la um, structura de utilizare care s-a schimbat și ea, unele fiind doar surse online. În orice caz, um, mi se pare greșit să transferăm um, pe un obiect foarte limitat uh, aceste drepturi de autor. Eu cred că ele ar trebui să se aplice într-un domeniu care uh, Um, se aplică și, de exemplu, la folosirea datelor pe internet, atâta timp cât uh, cercul de utilizatori este restrâns și rămâne închis. Există deja diferite oferte pe internet în care tot așa există o um, posibilitate de a gestiona mai ușor utilizatorii pentru că este un cerc închis. Însă, nu este fezabil să să, uh, momentan nu este fezabil să încercăm să um, oferim în forme, uh, să oferim uh, contra cost aceste servicii. Dar ceea ce este clar că um, nu trebuie să se distrugă nici principiul libertății contractuale și nici principiul teritorialității complet. Producătorii vin foarte des cu aceste argumente sau reprezentanții lor vin cu aceste doleanțe, spunându-ne că cu acest proiect de regulament s-ar putea, de fapt, distruge libertatea contractuală. Dar nu este așa. Comisia, în textul juridic pe care l-a promis și l-a propus, a arătat foarte clar că libertatea contractuală nu este niciun fel subminată și că în continuare se pot încheia contracte care să uh, se bazeze pe o exclusivitate teritorială și că acest lucru nu va fi interzis după uh, regulamentul respectiv. Deci, mi se pare că s-a creat o oarecare mm, claritate juridică. Pentru ca să ajungem la un model de remunerare practicabil pentru multiplicarea um, acestor servicii, cred că modelul Extended Collective Licensing, collective licensing este foarte bun este vorba de un model care se folosește în țările scandinave și care a funcționat foarte bine, în formă de licență colectivă pe bază voluntară. Deci nu este deloc o presiune care se face asupra deținătorilor drepturilor și cred că ar fi foarte bine să studiem modelul și să-l folosim mai mult, pentru că acest sistem ar putea să ducă la beneficii pentru ambele părți. Eu așa zic. Obiectivul regulamentului. Vă amintiți, poate la începutul legislaturii noastre am avut o discuție la un moment dat despre geoblocare și despre o posibilă interzicere a geoblocării, mai ales în ceea ce privește conținuturile audiovizuale. Eu cred că totuși de data aceasta Comisia a găsit o variantă bună și foarte echilibrată, chiar o cale de mijloc am putea să-i spunem, prin care se poate Uh, se poate trece, nu, se, nu trebuie neapărat să intrăm în interzicerea geoblocării și în același timp totuși să garantăm libertatea contractuală și uh, o remunerare corectă a celui care deține dreptul de proprietate intelectuală. Iar uh, directiva CAPSAT este și folosită ca referință și la transmisia prin cablu și la transmisiile prin satelit, pentru că avem deja o reglementare în legătură cu ele. Eu zic că este o cale foarte bună cu anumite modificări pe care eu le-am mai propus. Eu zic că putem ajunge la o variantă echilibrată și geoblocarea să nu fie um, nu mai se extinde atât de mult, dar uh, totuși să nu impunem taxe exagerate și nici să le um, subminăm sursele de venituri uh, producătorilor. Mă bucur foarte mult să discutăm cu toții, sper eu, împreună cu jurii aici, pentru că chiar uh, cred că această soluție este foarte bună pentru utilizatori, dar și pentru producători și cred că ar putea să aducă un echilibru despre, în domeniul digitalizării și mai ales uh, cum, să ne arate cum putem să aducem digitalizarea pe piața unică pentru ca să fie folosite aceste conținuturi uh, echitabil, fără să se pună accentul pe o parte mai mult decât pe cealaltă și vă mulțumesc pentru contribuții de pe acum. Deci vreau să dau cuvântul raportorilor din umbră. Raportorul, uh, domnul Venta, unul dintre raportorii din umbră, nu este aici. Vrei să vorbești în locul uh, domnului Venta? Sigur, domnul Stroieschi, vă rog. Chciałem bardzo przeprosić za nieobecność pana posła. Mulțumesc. Vreau să-mi cer scuze în numele domnului Venta, pentru că participă acum la Comisia DEVE, la întâlnirea coordonatorilor. Deci uh, nu a putut veni și mi-a cerut să prezint punctul său de vedere pe care l-a prezentat deja în scris. Pentru că nu avem mult timp la dispoziție, mă voi limita să fac o prezentare foarte succintă a acestei poziții. În primul rând, domnul Venta este îngrijorat de anumite elemente ale raportului în care se dorește extinderea regulii țării de origine pentru toți uh, uh cei care oferă servicii de radiodifuziune. Lipsa unui aspect teritorial pentru dreptul de autor, uh, creând și o licență paneuropeană, nu numai că extinde uh, Uh, domeniul de aplicare din punct de vedere geografic, dar uh, și validitatea în statul membru și aceasta ar putea duce la o creștere a costurilor suportate de consumatori s-ar putea să ducă și la o scădere a diversității din punct de vedere a conținutului. Însul um, arată de asemenea că limbile din statele membre mai mici s-ar putea să sufere de pe urma marginalizării mai ales dacă providerii uh, oferă un anumit uh, conținut online. Există aici o oarecare lipsă de coerență pentru că se promovează Europa Creativă și altele și în același timp se limitează principiul de teritorialitate. Un alt comentariu se referă la regula de promovare a consimțământului pentru consumatori care caută conținut interesant online și care ar putea duce, prin soluțiile pe care le propunem, ar putea duce la situații în care conținutul este limitat tocmai pentru acești consumatori. Un ultim comentariu aș vrea să-l fac referindu-mă la anumite riscuri pentru domenii cheie în domeniul radiodifuziunii. Domnul Venta arată că e nevoie de o evaluare mai aprofundată a acestui regulament, incluzând aici și o analiză a tuturor consecințelor pentru valoarea drepturilor mm, de autor și de asemenea pentru conținutul și uh, distribuția făcută pentru conținutul online. Ar trebui să ținem cont și de procedura pentru televiziunea de plată care ar putea afecta uh, libertatea contractuală. În concluzie, domnul Venta arată că, extinzând licențele, așa cum este propus aici, aceasta ar trebui să facă cu multă precauție și ar trebui ca în prealabil să se facă consultări cu organizațiile cele mai importante din statele membre și ar trebui să se țină cont de interesul consumatorilor, al autorilor, pentru a asigura ca principiul teritorialității să fie aplicat mai sigur decât în cadrul actual. Mulțumesc! Dank. Mulțumesc! Andrew. Highlight the fact that... Mulțumesc! Aș vrea să arăt că ECR-ul susține obiectivele acestei directive și anume a, pentru a facilita accesul la conținutul legal și pentru un acces transfrontalier pentru organizațiile de radiodifuziune. Din întâlnirile pe care le-am avut uh, cu organizațiile din domeniu, am văzut că se vorbește și despre dreptul de autor și că aceste platforme online uh, promovează deja accesul la nivel transfrontalier pe cât posibil. Însă, directiva DSM limitează accesul online transfrontalier și acesta trebuie să respecte drepturile um, sectorului audiovizual. Principiul teritorialității trebuie să fie elementul cheie pentru a avea uh, un cadru legislativ eficient. Regulamentul actual încearcă să extindă principiul uh, țării de origine pentru serviciile online și prin aceasta soluționează o problemă care de fapt nu există și care este acoperită deja de legislația existentă în domeniu. ECR-ul sugerează de asemenea să se reevalueze uh, ideea că există costuri prea mari pentru accesul transfrontalier, lucru care nu este verificat. În același timp, uh, principiul teritorialității este menținut și de aceea statele membre nu sunt uh, forțate în funcție de identitatea lor culturală și de conținutul cultural oferit. Se pare că această, acest principiu al uh, a, teritorialității intră în contradicție cu diversitatea culturală pe care ne-o dorim și a, uh, care este reflectată în special la nivel local, atunci când se oferă conținuturi de nivel național. Trebuie să se analizeze accesul a, uh, la conținut național care ar putea submina libertatea contractuală, de exemplu în cazul televiziunii de plată și libertatea contractuală pentru toate tipurile de licență care sunt disponibile. Toate acestea sunt făcute pe baza principiului teritorialității. De aceea trebuie să nu facem schimbări față de status quo-ul actual înainte de a avea acces la toate informațiile necesare. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu. Doamna Bilde, vă rog. Merci, madame. Nous nous opposerons à cette proposition de règlement. Mulțumesc. Noi ne opunem acestei uh, proiect de regulament și proiectului de aviz uh, care amestecă principiul de ter teritorialitate care este la baza politicilor culturale și de finanțare a culturii în statele membre. Am uh, manifestat deja faptul că nu suntem de acord cu principiul țării de origine, care favorizează un dumping social și susținem, în schimb, principiul țării de destinație avem uh, întrebări în legătură cu conflictele de interes uh, care planează deasupra raportorului pentru acest proiect de aviz, pentru că dumneavoastră sunteți uh, membru al Consiliului de Administrație pentru VDR în Germania. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul Helga Trüppel, te rog. Da, nu sunt raportor din umbră din partea verzilor, dar aș dori să fac câteva comentarii. Eu am fost uh, pentru uh, extinderea acestei reforme, pentru că mass media să poată oferi servicii mai ușor, care să fie accesibile. Aceasta în principiu. Însă, după uh, convorbiri pe care le-am avut cu producătorii uh, cinematografici și cu alți actori uh, din domeniul culturii, cred că trebuie să nu punem în pericol modelele de afaceri existente și să fim foarte atenți în ceea ce privește teritorialitatea și exclusivitatea. Petra, în general sunt de acord cu tine, pentru că există o adevărată schimbare produsă de digitalizare și trebuie să ținem cont de ea, dar trebuie să creăm și condițiile necesare pentru a face schimbări. De aceea trebuie uh, să nu forțăm licențele europene să uh, favorizăm diversitatea culturală și varietatea ofertelor, să nu le punem în pericol, iar pe de altă parte este adevărat că propunerea Comisiei nu nu dorește să afecteze sau să submineze libertatea contractuală, însă ea prezintă anumite riscuri pentru că posibilitatea de negociere ar putea să fie limitată, un lucru pe care nu mi-l doresc. În principiu trebuie să fim foarte clari, eu sunt pentru extinderea acestui proces. Nu pot să spun că aș avea o soluție neapărat, dar cred că trebuie să fim precauți și să nu punem în pericol diversitatea culturală, pentru că acesta este obiectivul nostru. Mulțumesc! Silvia Costa. Grazie, ringrazio. Mulțumesc, Silvia Costa. Mulțumesc și eu foarte mult, raportoare, pentru că nu este ușor deloc să găsești un echilibru într-un domeniu atât de dificil și înțeleg efortul făcut. Aș dori și eu însă să avem ceva grijă. Probabil că ați văzut că foarte multă lume și-a exprimat critic față de propunerea comisiei și câteodată și de, împotriva avizului nostru, de exemplu din partea sectorului audiovizualului, a producătorilor uh, de radiodifuziune și deci trebuie să avem foarte multă grijă pentru că avem, de exemplu, de tratat problema portabilității. Pentru cei care sunt deja abonați, de exemplu, sau este deja utilizator, are un abonament, trebuie să avem grijă ce facem cu principiul extinderii. Trebuie să găsim un, o cale de echilibrare uh, pentru că, unu, în primul rând, uh, să nu să simte un impact pe lanțul valorii. Uh, de exemplu, exclusivitatea și care este garantată de către teritorialitate acum garantează totuși anumite drepturi, iar atunci, prin, uh, prin un acces transfrontalier la serviciile conexe, s-ar putea să se slăbească în anumite măsuri și să pună chiar să ducă în criză anumite contracte sau chiar să împiedice uh, posibilitățile pe care le aveau până acum. Mi se pare că trebuie să ținem cont de aceste probleme și raportorii și raportorii din umbră văd că au spus că este un domeniu foarte sensibil și că vor ține cont de aceste probleme. Mulțumesc! Dorește Comisia eventual să ia cuvântul? Vă rog! Thank you very much! Mulțumesc, doamna președintă! Aș vrea să reamintesc pe scurt că propunerea actuală este foarte importantă pentru Comisie și pentru Europa. Aceasta va facilita accesul transfrontalier la programele TV și de radio și există niște măsuri care doresc să promoveze acest acces transfrontalier. Obiectivul fiind acela de a promova uh, distribuția transfrontalieră a conținutului cultural și a informațiilor care sunt conținute în programele de radio și televiziune. Este un obiectiv uh, care trebuie să fie promovat pe piața unică digitală. Salutăm faptul că acest proiect de aviz este unul pozitiv față de propunerea Comisiei. Am văzut că proiectul de aviz uh, merge mai departe, extinzând deja principii propuse de comisie și dorim să avem o cooperare foarte bună. Suntem atenți la dezbaterea dumneavoastră și dorim să cooperăm și pe viitor. Mulțumesc! Ja, vielen herzlichen Dank, vielen herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult și pentru diferitele comentarii pe care le-ați făcut. Mulțumesc și comisiei și din partea mea câteva comentarii. Vreau să vă mai atrag atenția că Pay TV nu este inclus în această directivă pentru că aceea merge prin uh, directiva portabilității. Deci aici vorbim despre televiziunea care se poate primi liber, deci nu printr-o formă de abonament uh, care le este oferit uh, clienților. De aceea problema pe care o are colegul nostru Venta um, poate să dispară cumva, pentru că aici nu există în directivă nicio referire la Pay TV. Este ceea ce a spus Helga Triple, da, și mie mi se pare foarte important să încercăm să găsim un echilibru sănătos. Am vorbit și eu cu producătorii înainte să um, întocmesc acest raport și ei ne-a spus practic că ne a spus că într-un fel cumperi unul și primești 28 de servicii. Deci e foarte important tocmai să mai ai libertate contractuală și țin foarte mult la faptul ca părțile contractuale să poată să își apere teritorialitatea dacă doresc acest lucru. Am spus-o foarte clar și trebuie să fie trecut și în document să nu existe, de fapt, uh, posibilități de a eluda această regulă. De exemplu, dacă un, uh, un uh, producător se stabilește într-un stat și după aceea, de fapt, transmite servicii în alte state pentru a conturna un regulament din statul membre nu este bine, de aceea avem articolul, amendamentul 12 pe care l-am introdus chiar eu, care exclude această posibilitate, deci regulamentul nu se aplică uh, la uh, acei uh, ofertanți care au de fapt ca țintă public din alt stat membru. Principiul libertății contractuale este totuși un principiu de bază al dreptului de autor și în niciun caz nu poate fi subminat. Deci, mi se pare important și cred că am explicitat-o destul de bine. Trebuie să găsim într-adevăr o cale pentru a avea o piață unică digitală pentru mass media audiovizuală pentru ca să nu se submineze libertatea contractuală și, până la urmă, pentru ca să nu îi uh, să nu îi afectăm pe producători. Foarte important e să nu se renunțe la producerea unor uh, conținuturi pentru că nu sunt destul de bine plătite, de exemplu, sau pentru că nu se pot refinanța uh, cum și-ar dori prin vânzarea către, o, de exemplu, către un producător din domeniul radiodifuziunii. Mi se pare foarte bine să punem aceste specificații în, uh, în text și sunt foarte bucuroasă dacă îmi faceți și dumneavoastră sugestii și mă bucur și de discuția ulterioară cu, pe care o să mai purtăm. După cum ziceam, am termen 7 martie la ora 14 pentru depunerea amendamentelor și acest raport va fi votat pe tot pe 4 mai al acestui an. Și sperăm să colaborăm foarte bine până atunci în toate domeniile și cu jurii. Mulțumesc foarte mult pentru dezbatere și acum vom ajunge aproape la țanc, la punctul 12 de pe ordinea de zi. Este vorba aici de implementarea EFSI sau FACE. Raportoare este Jill Evans dar înainte să-i dau cuvântul dânsei, vreau să vă spun că amendamentele pot fi înaintate până pe 3 martie la ora 11 și noi suntem aviz, uh, comisie cu raport pentru aviz. Comisia competentă de fond este ECON, însă sper ca ECONul să țină cont de ceea ce avem și noi de spus despre FACE. FACE-ul e extrem de important pentru noi, pentru că noi, Comisia de Cultură, am uh, pus întotdeauna accentul asupra industriei creative, industriei culturale și uh, că am spus că aceasta trebuie să profite și ea de FACE. Să sperăm deci că propunerile pe care le facem prin acest aviz să poată fi considerate de către ECON și de aceea îi dau cuvântul raportoarei doamnei Jill să Aveți cuvântul, vă rog. Thank you very much, Chair. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. După cum spuneați, este foarte important să vedem care este impactul pentru comisia noastră și asupra muncii noastre a acestui plan uh, Juncker, pentru că aceasta era o, cheie, o parte esențială pentru a susține proiecte importante și riscante aceasta lucrând cu BEI pentru a promova investițiile într-o perioadă de austeritate. Noi am uh, făcut o analiză a acestor fonduri și din punctul de vedere al comisiei noastre încercăm să vedem care sunt aspectele de implementare uh, și uh, nu neapărat uh, să facem propuneri de viitor, pentru că propunerile făcute în ceea ce privește schimbările pe viitor nu afectează neapărat sectorul culturii. Primul obiectiv a fost acela de a vedea care sunt experiențele beneficiarilor în urma acestei finanțări. Un prim lucru care m-a șocat a fost uh, că există o parte foarte mică din aceste fonduri care au mers către sectorul educației și al culturii. Eu m-am întâlnit cu mai mulți uh, actori din aceste sectoare, de asemenea cu asociații, universități, uh, Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții și am constatat că în marea lor majoritate actorii respectiv nu știau ce uh, este EFSI și care ar fi uh, potențialul pentru sectorul lor de activitate. Însă exista un interes foarte mare față de fondurile disponibile, dar în același timp exista o problemă majoră de comunicare și de promovare a acestor fonduri. De aceea, în avizul meu, recomand o îmbunătățire a comunicării și o um, mai bună ofertă în funcție de nevoile specifice ale acestui sector, pentru că uh, Comisia și BEI au făcut într-adevăr eforturi pentru a promova aceste scheme de finanțare pentru toți actorii, însă nu au reușit să țintească prea bine sectorul cultural. Deci trebuie să facem acest lucru, să ținem cont de nevoile specifice ale fiecărui stat membru în parte. E clar că există posibilitatea de a utiliza aceste fonduri în sectorul uh, culturii, însă nu la fel în sectorul educației, pentru că uh, universitățile în multe state membre nu pot uh, împrumuta bani, deci nu pot avea acces la aceste fonduri. Am dezbătut această chestiune și ni s-a spus că sectorul educației uh, nu uh, va suferi de pe urma reducerilor din orizont 2020, că banii vor ajunge în continuare prin EFSI. Uh, orizont 2020 este un program uh, foarte bun, însă fondurile EFSI nu au funcționat prea bine în acest uh, sector de activitate, de aceea aș propune ca acești bani să fie introduși din nou în Orizont 2020, lucru pe care l-a cerut de fapt acest, acest sector, pentru că altfel ar fi văzut ca un dezavantaj pentru ei. Un alt element cheie este că aceste fonduri ar trebui să aibă o activitate adițională. Ar trebui să se folosească, de exemplu, Europa Creativă și uh, Comisia ar trebui să prealoce prin EFSI garanția pentru Europa Creativă pentru a avea un impact deosebit de mare. De asemenea, uh, hub-ul de investiții care susțin uh, tot felul de, susține tot felul de proiecte ar trebui să facă mai multe eforturi de promovare în sectorul uh, culturii și al educației, pentru că sectorul în bună parte nu este conștient de fondurile existente. EFSI este la început și, bineînțeles, din această cauză, proiectul nostru este critic, dar nu numai, pentru că considerăm că există în domeniul educației și al culturii multe elemente care ar putea fi îmbunătățite. Aștept, bineînțeles, și comentariile colegilor. Mulțumesc! Herzlichen Dank! Vă mulțumesc! Aș vrea să dau cuvântul raportorilor din umbră acum. Mai întâi, domnul Stroievski. Bardzo dziękuję. Bardzo mnie cieszy wyrażone. Mulțumesc. Salut acest proiect de aviz. pentru că ține cont de obiectivele Comisiei de Cultură. În primul rând, am arătat care sunt imperfecțiunile acestui program și faptul că uh, s-a eliminat legătura practic între Europa Creativă și aceste fonduri. Ar trebui să reamintim faptul că la comisia noastră am reușit să ajungem în situația în care EFSI acoperă domenii de care noi suntem responsabili, de exemplu educația, cultura și creativitatea dar acestea reprezintă în continuare o parte prea mică, reprezintă doar câteva procentaje, și anume mai precis 4% din întregul program. Însă cultura ca atare a fost totuși inclusă. Dorim să subliniem și faptul că um, eliminarea unor fonduri din Orizont 2020 ar duce la Uh, o limitare a participării universităților în aceste programe. Deci există un dezavantaj clar, așa cum a arătat și raportorul. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont că pe viitor trebuie să facem eforturi suplimentare pentru a garanta o implementare mai echilibrată din punct de vedere geografic și al sectoarelor de activitate acoperite. În acest context ar trebui să atragem atenția și asupra măsurilor uh, și eforturilor de comunicare cu un rol din ce în ce mai sporit și de asemenea asupra hubului uh, de investiții care poate contribui la atingerea obiectivelor menționate. Toate aceste elemente au fost incluse în raport, lucru pe care îl salut. În concluzie, la comisia noastră suntem cu toții de acord și știm uh, foarte bine că investițiile în cultură, în domeniul creativității, aduc rezultate din punct de vedere al profiturilor și aceasta pentru bugetele statelor membre și a UE în general. Deci, uh, susținerea investițiilor în cultură este esențială și noi suntem ambasadorii uh, a acestei participări în program care ar trebui să fie mai extinsă, mai eficientă, mai bine țintită și mai echilibrată din punct de vedere geografic. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Eu sunt raportoarea din umbră pentru socialdemocrați și doar pe scurt din partea mea vreau să vă spun că sunt de acord uh, cu ce ne-a propus raportoarea aici. Eu cred că ea a reușit să pună punctul pe ei la toate punctele pe care le-a abordat. Știm uh, de la comisie, de exemplu, că fondul de garanție este foarte bine acceptat, foarte bine folosit și nu există destul bani în el pentru a putea să răspundem la toate cerințele. Iată de ce propunerea noastră este să ne gândim uh, cum s-ar putea um, combina mai bine această garanție, această, acest mecanism cu Face-ul? E o idee foarte bună. De asemenea, e păcat că numai foarte puține proiecte din domeniul uh, culturii sunt finanțate din Face și de aceea aceasta arată încă o dată că e nevoie de eforturi suplimentare și din partea BEI eventual, uh, din partea uh, băncii Uh, centrale. Credem de asemenea că mm, e important să vedem, să identificăm surse noi de finanțare. E nevoie de eforturi suplimentare, într-adevăr, pentru a putea mm, arăta care sunt alte posibilități uh, în afară de FACE uh, de a finanța proiectele de educație și de cultură, pentru că e vorba și de lumea academică aici. De exemplu, în ceea ce privește facultățile, universitățile în multe state membre nu pot să se financeze prin credite, ceea ce pune probleme suplimentare, mai ales în domeniul cercetării. Și aceasta are după aceea un impact pe eficiența în domeniul cercetării. Deci mulțumim foarte mult pentru abordarea pe care ați uh, propus-o și mă bucur foarte mult de discuțiile ulterioare pe care le vom mai uh, purta. Colegul Giambatski nu este aici, de aceea din nou trebuie să o întreb, uh, să întreb pe Andrew dacă dorește să vorbească în numele ECR. Uh, yes, thank you, Madam Chairman. Mulțumesc, doamna președintă. Așa cum uh, v-ați obișnuit aici la Comisia de Cultură, iau cuvântul din nou. La începutul mandatului, Comisia și Banca Europeană de Investiții au creat acest fond de investiții strategice pentru a spori investițiile în Uniune și pentru a depăși lipsa de investiții prin mobilizarea uh, investițiilor uh, private pentru investiții strategice. Aceasta a creat peste un milion de locuri de muncă, se spunea, în trei ani, însă se pare că nu a fost chiar așa și Comisia s-a gândit să dubleze durata programului și să continue eforturile. Nu este o metodă care s-ar putea reitera în sectorul privat. Într-un astfel de caz, probabil că nu s-ar face mai multe investiții, ci din potrivă ar da faliment o astfel de companie. Ținând cont de comisia noastră care are competențe în cultură și educație, ar trebui să analizăm această parte a EFSI pe care raportorul a și analizat-o și de asemenea investițiile făcute în sectorul educației. Am dorit să-i mulțumim pentru această viziune critică și pentru sugestiile făcute în cadrul raportului. Pentru că e nevoie de o adevărată promovare și aceasta se poate face prin uh, instrumente financiare care sunt potrivite cu contextul actual. După cum știm, finanțarea din Orizont 2020, susținerea cercetării și inovării, au fost trecute și ele în aceste fonduri și cu toate acestea știm că în orizont 2020 uh, banii erau cheltuiți bine și multe grupuri politice susțineau acest program, de asemenea multe instituții din întreaga Europa. De aceea suntem de acord cu raportorul că toate fondurile care au fost luate din orizont 20 ar trebui să fie reintegrate în acesta. Aceasta trebuie să fie o prioritate pentru statele membre, aceste investiții, însă uh, unde și când să investească, aceasta ar trebui să rămână în continuare de competența lor. Mulțumesc uh, și acum doamna Neriada. Um, I just want to congratulate Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să o felicit pe Jill Evans pentru munca făcută la acest uh, proiect de aviz. Sunt uh, de acord uh, cu ce a spus ea, nu sunt neapărat de acord cu ce au spus colegii mei. Sunt și coordonator pentru Comisia de Bugete, deci cunosc foarte bine EFSI și pot uh, fi foarte critică în ceea ce privește transparența și responsabilitatea, mai ales pentru statele membre și posibilitatea de a avea acces la fonduri de la BEI. Trebuie să treacă prin tot felul de straturi de intermediar până ajunge propriu-zis la fondurile respective. De aceea, uh, nu știu dacă uh, pot să dau undă verde sau aș fi de acord cu creșterea bugetului. De aceea, trebuie să facem presiuni pentru a avea o creștere sau o utilizare mai accesibilă a fondurilor EFSI. Pentru că am văzut deja că legislația existentă nu este destul de bună, corporațiile în general și organizațiile din societatea civilă nu pot avea un acces prea clar și trebuie să dovadă de multă creativitate pentru a avea acces uh, Trebuie să vedem ce se întâmplă cu uh, mișcările făcute de companiile existente pentru a avea acces și să simplificăm aceste proceduri. Însă până la urmă ajungem de fiecare dată la BEI, uh, care nu oferă un acces clar statele, statelor membre. Ideea prealocării este una foarte bună, o pot susține și revin la un comentariu făcut de un coleg de aici, Știm cu toții că industria creativă și culturală este esențială și aceasta pentru toate statele membre. De aceea este absolut logic să facem investiții pentru a crea locuri de muncă, pentru a promova economia statelor membre. Pentru mine, deci, este o idee foarte bună să facem uh, investiții în acest domeniu, însă important este ca aceste investiții să fie accesibile și uh, statele membre să permită accesul la aceste fonduri. Aceasta este linia roșie pe care trebuie să o respectăm. O susțin, spun încă o dată, pe doamna Evans în toate eforturile sale, să vedem uh, ce putem face pentru a prezenta această temă și la întâlnirea coordonatorilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Într-adevăr, e foarte bine să avem susținerea și din partea Comisiei de Bugete, e întotdeauna binevenită, așa că e o idee nemaipomenită să ne puteți susține în calitate de raportor din umbră și în calitate de uh, membru în paralel și la Comisia de Bugete. Doamna Costa, vă rog. Sunt mult condivizibili. Vreau să spun și eu uh, că aceste propuneri mi se par pozitive, deci mulțumesc raportoarei. Am făcut tot felul de eforturi în ultima vreme, ne-am întâlnit cu BEI și discuția n-a fost încurajatoare. Am uh, adresat întrebări uh, Comisiei Europene și Comisarului Katainen și răspunsul pe care l-am primit e următorul. Din partea sectorului nu există interes pentru investiții private. Asta mi s-a răspuns. Eu însă cred că putem uh, utiliza fondurile din uh, fondul de garanție pentru Europa Creativă, ce ar fi o primă sursă de finanțare pe care o putem apoi, apoi completa cu FC. DG deci, Connect uh, a primit întrebări în acest sens și cred că ar putea să dea curs, să vină cu niște răspunsuri. Acum, cum se va structura toată această platformă? platforma de consultanță sau de consiliere ar putea include experți europeni, mă gândesc. Universitățile europene au uh, protestat pentru că ele nu au fost invitate la consultări, la audiere. Deci cred că noi ar trebui să fim mai proactivi, nu ar trebui pur și simplu să așteptăm uh, propunerile statelor membre, ci ar trebui să dăm dovadă de inițiativă, să le sensibilizăm pe acestea ca să dea rolul cuvenit, uh, importanța cuvenită universităților. Astăzi, Italia este primul utilizator uh, ca importanță de fonduri EFSI. De ce? Pentru că noi în Italia am creat un mecanism guvernamental, un uh, sistem de depozite din partea populației, care este apoi folosit în aceste scopuri. Vrem uh, să facem tot felul de inițiative, inclusiv digitalizare în școli. Acestea pot fi finanțate din acest fond. Chiar și resursele umane, de fapt. Deci, uh, tot ce trebuie să facem este să convingem Comisia Europeană că aceasta e o prioritate și să treacă la măsuri concrete. Cristina Libasca. Cristina Libațca. Cristina. Mulțumesc! Și eu vreau să o felicit pe raportoare pentru că a pus diagnosticul perfect. Textul vorbește despre unele deficiențe ale EFSI. În ce privește partea de comunicare, mie mi se pare cumva că tot acest program, acest fond a crea- fost creat pentru un cerc restrâns de oameni care știau deja despre ce e vorba. Uh, deci campania de comunicare nu a dat rezultate, nu a funcționat. Oamenii nu știu despre acest fond, nu sunt încurajați să participe. În al doilea rând, noi am uh, avertizat Comisia Europeană atunci când s-au transferat fonduri de la Orizont 2020 către EFSI că fondurile nu vor fi folosite corespunzător și iată că am avut dreptate. În al treilea rând, referitor la universități. Să nu uităm că universitățile au uh, o posibilitate de acțiune limitată din punct de vedere juridic. Nu uh, pot uh, să participe foarte ușor la programe private finanțate de companii private, dar dacă ar exista o sinergie între fonduri private și fonduri structurale, de pildă, care deja sunt gestionate de autoritățile locale și care foarte adesea au parteneriate cu universitățile, ei bine, așa s-ar putea depăși uh, acele obstacole juridice pe care universitățile nu le pot depăși singure cred că ar fi o abordare utilă pentru tot acest sector. Dar, încă o dată, felicitări raportoarei și sper ca cei de la Comisia Europeană să vă preia uh, textul în propunere pentru că chiar merită. Vă mulțumesc foarte mult. Putem să întrebăm direct Comisia atunci și vreau să dau cuvântul Florentinei Hopmaier, dacă este aici. Vă rog, aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte. Uh, stimați eurodeputați, vă mulțumesc pentru această dezbatere foarte interesantă și vie cu privire la punerea în aplicare a fondului european pentru investiții strategice. Mulțumesc că ne dați cuvântul. Sigur că am luat notă de uh, ce ați inclus în uh, proiectul de text și de tot ceea ce s-a spus în cursul acestei dezbateri. Aș vrea să mă refer la câteva dintre chestiunile menționate ca să clarific cum funcționează EFSI. După cum știți, cu siguranță, obiectivul EFSI este să ajute la finanțarea celor investiții care sunt cruciale pentru Europa creativă, pentru crearea de locuri de muncă, pentru competitivitate. Noi considerăm că rezultatele de până acum sunt încurajatoare. Ce s-a întâmplat? Din ianuarie 2017, 2016, deci cam de un an și ceva de când a fost lansat acest fond, FC ar fi trebuit să mobilizeze peste 170 de miliarde din toate statele membre și să ajute aproximativ 388 de IMM-uri din uh, toată Uniunea Europeană cumva EFSI uh, a reușit să se încadreze pentru că a mobilizat uh, o sumă foarte mare de bani, ar fi trebuit să ajungă la 315, 350 de miliarde în 3 ani. Acum, în ce privește infrastructura socială, aici avem o categorie destul de amplă 4% din investițiile totale ce uh, urmează să fie generate cu ajutorul EFSI vor fi pentru infrastructura socială, care include educația și cultura. Dar mai menționez uh, și faptul că cercetarea, dezvoltarea și inovarea vor uh, beneficia probabil de 21% din totalul investițiilor. Acum, sigur, putem recunoaște că există loc de îmbunătățire, putem atrage mai multe proiecte pe teme de educație și cultură, dar un lucru foarte important de menționat este că FC e un instrument care generează cerere și asta dorim să păstrăm. Toate proiectele sunt selectate pe baza meritelor și pe baza unor criterii extrem de clare ce sunt uh, enumerate în regulamentul FC. Mai spun și că rezultatele de până acum trebuie văzute în corelație cu sprijinul uh, extrem de puternic acordat IMM-urilor, care, după cum știți, sunt uh, coloana vertebrală a economiei europene. Cam 30% din investițiile totale vor fi direcționate probabil către IMM-uri și startup-uri. Multe dintre acestea sunt uh, companii inovatoare care derulează proiecte inclusiv în domeniul social și cultural. Acum, un exemplu uh, despre care arată ce s-a întâmplat în partea de infrastructură. Apropo, toate proiectele se pot găsi online pe site-ul BEI. Pentru infrastructură, EFSI a susținut uh, investiții care au fost uh, începute de IMM-uri uh, ce și-au asumat riscuri de up uri de pildă în Portugalia, unde s-au creat locuri de muncă. Recent, uh, bordul a aprobat alocarea de fonduri pentru construirea de noi școli și modernizarea celor deja existente în Finlanda. În Italia, BEI a aprobat un proiect pentru dezvoltarea și extinderea unui spital, inclusiv pentru formare. Și uh, cu siguranță Bei vă poate da și alte exemple, dar, uh, cum spuneam, toate aceste informații sunt disponibile public. Acum, revenind la IMM-uri. La IMM-uri s-au întâmplat foarte multe și urmează și alte uh, inițiative. Uh, în primul rând, noi am făcut un efort uriaș pentru a crește volumul și plaja instrumentelor și oportunităților de investiții disponibile prin componenta IMM-uri. Ce am făcut? Comisia Europeană va prealuca fonduri pentru garanția de inovație socială și ocupare. A fost uh, lansată, de fapt, chiar în decembrie anul trecut pentru a permite sprijin continuu pentru micro-întreprinderi și întreprinderi sociale, dar și uh, intermediari în acest domeniu. Deci avem uh, două tranzacții garantate care au fost semnate și sunt și altele în pregătire. Iată deci un exemplu de valoare adăugată pe care EFSI le poate, o poate aduce pentru aceste întreprinderi. Pentru sectorul uh, industriilor creative și uh, culturale. Um, FC va aduce o suplimentare de fonduri uh, și asta se va vedea până în a doua jumătate a acestui an. Iată o veste foarte bună. Astfel, se va consolida capacitatea sectorului uh, cultural și creativ și sectorul va beneficia de o susținere pe termen lung. Apoi, mai avem uh, o componentă, cea de construire de capacități și aceasta va deveni disponibilă curând. Un ultim lucru referitor la comunicare și apoi mă opresc. Noi luăm foarte în serios uh, comentariile pe care le-ați făcut cu privire la comunicare. Comisia și BEI doresc să comunice pe larg tuturor uh, părților interesate în ce constă EFSI, astfel încât EFSI să poată susține toate sectoarele. Dar contăm și pe dumneavoastră, cei din Parlamentul European, să ne ajutați în diseminarea uh, cunoștințelor despre EFSI. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Mă bucur să aud acum uh, pe reprezentanta BEI, care este chiar responsabilă cu punerea în aplicare a tot ceea ce noi am discutat despre EFSI. O salut pe doamna Timose aici la noi în comisie și aș dori să o rog să ia uh, cuvântul cu privire la raportul nostru, să ne spună ce are de zis uh, Beiul. Vă rog. Thank you very much. Thank you, Chairman. Mulțumesc foarte mult, stimați deputați din uh, această comisie, dragi colegi. În primul rând, uh, mulțumesc pentru că ați invitat grupul BAPE la acest schimb de opinii. În primul rând, uh, după ce a intervenit Comisia Europeană, vrem și noi să spunem că salutăm atenția pe care această comisie a acordat-o planului de investiții pentru Europa și, uh, de asemenea, pentru faptul și noi vom ține cont de mm, proiectul de aviz al raportorului. Mesajul nostru principal de aici este că grupul BEI oferă o susținere clară sectorului social și ne referim aici la sănătate, educație, uh, industriile creative, culturale, dar și întreprinderi sociale, iar EFSI, finanțarea prin EFSI, este doar o parte din întreaga finanțare. Grupul BEI uh, susține Um, sectorul acesta, uh, pentru că este contribuția noastră la agenda socială, um, contribuția noastră la îmbunătățirea coeziunii sociale și uh, dorim de asemenea să stimulăm inovarea. Ceea ce finanțăm în sistemul social este infrastructura, echipamentul, nevoile TIC, dar și la nivelul grupului BEI um, finanțăm și investim în uh, capital uman în uh, cercetare, aceasta pentru a avea tocmai un acces mai bun la educație și la cercetare în final. Aș vrea să vorbesc despre impactul activităților noastre în, de susținere în acest domeniu. Din 2000, uh, am cifre pe această perioadă, BEIUL a împrumutat 26 de miliarde de euro în, uh, infra, pentru infrastructură de sănătate 1,3 miliarde medie pe an, 38 de miliarde către infrastructuri de educație, deci 2 miliarde medie pe an, și 13 miliarde de euro pentru locuințe sociale, un alt miliard pe an în medie. Deci vreau să mai notăm și că noi, în grupul B, am fost uh, capabili să ne adaptăm repede la situații noi, să răspundem uh, la nevoi precum criza refugiaților sau dezastre, catastrofe naturale. Dacă e să vorbim despre discuția de astăzi, despre EFSI, care este de fapt din nou doar o parte a ceea ce oferă BEI sectorului social, vreau să menționez că având în vedere că riscul este foarte uh, scăzut în domeniul social, de aceea nu se califică de obicei aceste proiecte ca fiind uh, finanțabile din FACE, pentru că o mare parte din uh, beneficiarii noștri sunt sectorul public sau sector finanțat în mare parte din bugetul public, iar creditul, uh, riscul asociat creditului acesta este considerat destul de jos noi finanțăm pe lângă aceste activități și alte activități, alte proiecte care Uh, au fost menționate exemplu în Italia, Casa de depozit sau în Franța cu alte uh, tipuri de bănci, dar sub uh, în cadrul FACE, în acele cazuri în care riscul asociat creditului este foarte scăzut, unii se pot califica pentru o susținere din partea FACE, cum ar fi, de exemplu, locuințe sociale sau infrastructură urbană sau ofertați de servicii în acest domeniu. Având în vedere aceste specificități ale FC, ceea ce am făcut până acum, după cum a zis și colega mea de la comisie, uh, a menționat deja mai multe proiecte, dânsa care au fost finanțate, dar ceea ce noi am putut face prin EFSI este să finanțăm 17 proiecte care au fost deja semnate și care au componente parțial dedicate acestui sector, uh, două operațiuni uh, suplimentare și alte proiecte cadru pentru a susține mm, antreprenoriatul uh, sănătos. Toate acestea în state membre. Datorită EFSI am putut să mm, îmbunătățim situația la spitale, să finanțăm proiecte de campus, uni, campus universitar sau uh, domeniul Uh, educației, toate acestea n-ar fi putut primi uh, o finanțare pe termen lung după condițiile pieței. De exemplu, am finanțat Nova School, Business uh, School la Lisabona sau reabilitarea unui echipament, unor echipamente într-un spital în Polonia. Împreună cu, în colaborare cu băncile din statele membre, îmbunătățim și susținerea pentru IMM, care, IMM-uri care se implică în, so- serviciile în sectorul social. Așa cum a spus-o și colega mea de la Comisie, susținerea pentru sectorul social este, uh, vine și din partea BEI, dar și din partea FEI și, um, în general, datorită EFSI, celelalte fonduri pot să ofere mai multe, um, mai multe susținere prin mecanisme, prin um, așa numiții business angels sau prin incubatoare sau acceleratori toate aceste instrumente care ne stau la dispoziție pentru a mai îmbunătăți efectul uh, finanțării. În domeniul social, um, hub-ul de investiții, um, care face parte din planul de investiții pentru Europa, se ocupă de evaluarea proiectelor de infrastructură în domeniul sănătății sau um, educației. De exemplu, în România, hub-ul acesta oferă Ministerului Sănătății un pachet excepțional de asistență și de expertiză și finanțarea acestei expertize chiar pentru a susține pregătirea a trei proiecte de infrastructură în domeniul sănătății pentru trei uh, spitale regionale în zone mai prost aprovizionate. Și um, Având în vedere comunicarea, da, noi suntem de acord că trebuie îmbunătățite eforturile și împreună cu Comisia noi facem eforturi în acest sens, trebuie să facem mai multe și încurajez toți membrii acestei comisii și uh, ai Parlamentului să fac acest efort de ajutorarea statelor membre pentru ca să avem un impact la nivel local. În final, așadar, grupul BEI uh, s-a angajat să promoveze și mai departe utilizarea uh, Uh, ingineriei financiare pentru a găsi canale suplimentare de finanțare pentru sectoarele și companiile care fac, uh, au proiecte în domeniul acestea pe care le-am menționat. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult uh, pentru explicații, mulțumesc foarte mult și pentru faptul că ne-ați plasat toate aceste informații și într-un context mai larg și pentru că ne-ați mai spus încă o dată că Face-ul este doar o parte a activității dumneavoastră. Este foarte bine că dumneavoastră, în calitate de bei, uh, puteți să folosiți foarte multe mijloace pentru a îmbunătăți sistemul sănătății, că investiți foarte mult în sistemul sănătății. Noi salutăm aceste eforturi. În cele mai importante pentru noi, cultura, educația, sănătatea, dar și finanțarea IMM-urilor în domeniul sectorului creativ, de exemplu, sunt puncte care ne interesează foarte mult. Iată de ce eu cred că deși lucrurile merg foarte bine, niciodată ceva nu este destul de bine ca să nu fie îmbunătățit și sunt convinsă că de multe ori în discuții, de exemplu, pe care le purtăm cu reprezentanții domeniilor culturale la nivelul băncilor locale, lipsește expertiza, ne spun ei, pentru a putea finanța proiecte în domeniul um, economiei creative și pentru evaluarea acestor proiecte și deci pentru a decide dacă sau nu se poate pune la dispoziție capitalul respectiv. Beiul cred eu, este până la urmă partenerul potrivit de dialog pentru a putea umple exact această lacună pe care, care lipsește, de exemplu, la băncile locale sau la, chiar la băncile mai mari în statele membre, pentru că dumneavoastră puteți oferi know-how-ul de care ei nu dispun și puteți evalua proiectele în așa măsură încât să puteți hotărâ finanțarea lor, puteți să le verificați competitivitatea și șansele de supraviețuire și astfel să decideți dacă puteți să puneți la dispoziție un credit sau nu și cred că raportul colegii noastre Evans merge exact în această direcție să stabilim cum reușim ca să îmbinăm cel mai bine toate instrumentele financiare pe care le avem prin EFSI, prin fondurile structurale, dar și prin posibilitățile pe care le oferă BEI-ul, să deci combinăm toate aceste surse pentru ca să obținem o plus valoare și mai mare pentru ca să avem un input și mai mare pentru societate, pentru ocupare și uh, să creăm astfel uh, un, consecințe pozitive. Eu cred că aceasta ar trebui să fie direcția în care să mergem cu toții. Aș vrea să mai dau cuvântul lui Gil un minut acum uh, la sfârșit în calitate de raportoare și după aceea o să sperăm să discutăm cu forumul tinerilor care sper să mai aibă răbdare două minute, deși n-am întârziat prea mult. Gil, te rog. Da, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc tuturor pentru comentariile pozitive pe care le-ați făcut. Mă bucur să văd că gândim cu toții în aceeași direcție, că ne gândim la cum putem să îmbunătățim situația, cum putem îmbunătăți comunicarea. Salut comentariile pe care le-a făcut uh, Comisia cu privire la facilitatea garanției pentru Europa Creativă și mulțumesc foarte mult și Beiul, Beiului pentru că a fost extrem de deschisă pentru ca să lucreze cu noi. Așa cum a spus și doamna Costa înainte, noi avem o responsabilitate în acest Parlament pentru a promova aceste valori în, în sectorul nostru. Trebuie să ajutăm la crearea de locuri de muncă și să îmbunătățim până la urmă comunitățile locale. Mi se pare uh, că am avut o discuție foarte bună și vă mulțumesc foarte mult dinainte pentru amendamente. Da, mulțumesc! și eu mă bucur de colaborarea ulterioară și vreau să vă mai atrag atenția încă o dată asupra termenului de depunere a amendamentelor, care este 3 martie la ora 11. Și vom vota după aceea pe 25 aprilie. Vreau să mulțumesc foarte mult pentru discuția productivă și foarte bună și acum trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi. Și vreau să îi salut pe cei patru reprezentanți ai Forumului uh, European de Tineri, care trebuie să vină aici în față, pe care vreau să-i rog acum să se mute aici. Hallo.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 un călduros bun venit reprezentanților European Youth Forum, care este platforma reprezentativă a tuturor um, organizațiilor de tineret aici la Bruxelles. Între timp, uh, schimbul cu Forumul European în Comisia pentru Cultura a Parlamentului European a devenit o tradiție uh, și în acest context aș dori să amintesc uh, dumneavoastră, stimați colegi, că și în toamna trecută am avut o dezbatere foarte aprinsă și interesantă despre concluziile evenimentului tineretului cu ambasadorii tinerilor și cu așa numiții idea givers, cei care stimulează ideile, care dau ideile și noi am fost cei care premiam ideile respective. A fost o discuție foarte fructuoasă și am putut prelua multe idei de la acea întâlnire. Eu cred că ar trebui să continuăm uh, și mai departe astăzi cu dialogul pe care l-am prevăzut pe ordinea de zi pentru a discuta despre um, rezultatele celui de-al patrulea și al cincilea ciclu de dialog structurat cu tinerii, mai ales concentrându-ne pe teme de mare actualitate, cum uh, sunt, de exemplu, stimularea tinerilor, participarea politică a tinerilor, dar și nevoia de a forma competențe uh, de viață, de a transmite competențe de viață tineretului pentru ca tinerii să poată să își garanteze și să-și creeze singur un viitor mult mai bun și pe care să poată să-l gestioneze mai bine. Fără să pierdem prea mult timp cu cuvintele noastre, aș vrea să mai degrabă să vă dau cuvântul dumneavoastră, pentru că de aia suntem aici, pentru ca să vă ascultăm pe dumneavoastră. Vreau să dau așadar cuvântul vicepreședintei Forumului European pentru Tineret și președintei um, Comitetului Director, doamna Carina Autengruber. Vreau să vă dau cuvântul și după aceea cred că v-ați pus de acord despre felul în care doriți să preluați cuvântul și după aceea vă las pe dumneavoastră. Doamna Autengruber, aveți cuvântul mai întâi și vă mulțumesc că sunteți aici. Mulțumesc foarte mult pentru introducerea pe care ați făcut-o, doamnă Camerevert. După cum ați spus noastră, numele meu este Carina Autengruber, sunt vicepreședinta Forumului uh, Tineretului European și sunt în acest uh, rol și uh, președinta Comitetului Director al Dialogului Structural. Dialogul structural este un proces de participare politică la nivel european care incită la discuții politice între cei care iau deciziile și tineret. Aceasta se întâmplă de obicei la nivel local cu Ministerul pentru Tineret sau la nivel național uh, și regional prin implicarea în evenimente de tineret și la nivel european, prin implicarea în evenimente cu Comisia Europeană și cu Forumul European pentru Tineret, sub egida conferinței. Uh, avem de asemenea o conferință um, care va avea loc uh, în trei săptămâni. Este vorba de o conferință care se întâmplă o dată pe an și la conferința aceasta pentru tineret uh, am primit de multe ori reprezentanți din partea noastră. Doamna Costa a venit și doamna Mihaela Șoidrova a fost prezentă deja la această conferință pentru tineret. La conferințe se discută diferite politici, se formulează recomandări care sunt importante pentru tineret în Europa și aceste politici și recomandări după aceea sunt folosite și în concluziile Consiliului și inspiră însă și alte instituții și alți actori. Iată de ce suntem aici astăzi în același scop. În uh, acest context, noi salutăm oportunitatea pe care ne-ați oferit-o de a saluta aici direct membrii Comisiei Cult din Parlament. Vom discuta despre recomandările um, ciclurilor uh, de președinții, trioului de președinție. Ultima președinție era formată din Letonia, Italia și Luxemburg și uh, ei s-au concentrat asupra ideii de îmbunătățire a um, instrumentelor la adresa tinerilor și uh, apoi Olanda, Slovacia și Malta uh, au format un nou, uh, tri, un nou ciclu de uh, Uh, trei țări care se ocupă de stimularea tinerilor și de implicarea acestora într-o Europa mai conectată și am discutat momentan, discutăm despre recomandările făcute de cele două cicluri pe care le-am menționat. Stimați uh, deputați din par- în Parlamentul European, eu sunt uh, Dian de Lava și sunt parte din grupul din, um, de ambasador tineri pentru dialog structural din Belgia. Am avut ocazia să fiu la conferința pentru tineret din Riga, la cel de-al patrulea ciclu al dialogului pentru participare politică și îmbunătățirea surselor uh, de inspirație pentru tineret. Am um, făcut mai multe recomandări uh, pe care vi le-am transmis și dumneavoastră pentru îmbunătățirea unei discuții uh, în Parlamentul European despre educația civică. Ce um, pot generațiile tinere care vor urma și care vor fi viitorul Uniunii Europene, ce pot ele face pentru ca să fie mai conștiente de sistemul democratic în care trăiesc. Noi sperăm pentru cetățenii europeni să poată să-și dezvolte spiritul critic și să fie echipați pentru creșterea populismului, pentru răspândirea de știri false și alte um, fenomene de moment. Uh, aceasta se poate face printr-o îmbunătățire a calității educației civice. Într-adevăr, educația civică este un proces dinamic de învățare care îi va echipa pe cei care învață despre societatea aceasta cu competențele necesare, dar și cu atitudinea de care au nevoie pentru a-și exercita drepturile. Beneficiile educației uh, civice sunt multiple, reduc uh, prăpastia dintre educație și, tine- și politicieni, astfel încât tinerii să fie competenți din punct de vedere al informației și al competențelor pentru a participa la viața economică, socială și politică. Tinerii vor uh, trebui să pună în aplicare principiile practice ale democrației noastre. Noi considerăm de aceea că educația civică ar trebui să fie inclusă în programă la toate nivelurile de educație formală și ar trebui să aibă și o perspectivă locală, regională și națională, dar bineînțeles și europeană. Ea, această educație trebuie inclusă la toate formele de educație, um, dar trebuie, ea trebuie să fie parte și din metodologiile non-formale de învățare, pentru că aceasta îmbunătățește spiritul critic și le permite tinerilor din toate, um, din toate domeniile și din toate um, categoriile să participe activ la societate. Ca, part, ca membră a ambasadorilor pentru tineret din Belgia, am avut ocazia să colaborez de mai multe ori cu organizațiile de tineret care au ca scop includerea persoanelor cu disabilități mentale în viața de zi cu zi. Prin uh, această organizație, tinerii nu numai că descoperă societatea, ci se simt și mai incluși și mai bineveniți. Acesta este doar un exemplu de acțiune concretă. Noi considerăm că organizațiile de tinere sunt într-o poziție privilegiată pentru a vorbi cu tinerii din diferite categorii și cu diferite competențe. Ei uh, propun uh, diferite abordări de învățare pentru ca să devină cetățeni activi. Pentru noi, formarea și informarea sunt cheia. Deci când vă întoarceți în circumscripțiile dumneavoastră, vorbiți cu școlile din circumscripția dumneavoastră despre uh, orașul de unde veniți, de din satul din care veniți și explicați-le de ce este important ce fac. Spuneți-le studenților ce pot face ei pentru Europa în viața de zi cu zi și învățați-i să promoveze ideile pe care le transmiteți dumneavoastră și să le arătați de ce faceți ceea ce faceți. Încurajați școlile să participe în, la programele de tineret și uh, la programele de creare a unor politici și uh, încurajați să vină chiar aici să vadă ce faceți aveți încredere că vorbesc din experiență. Am fost în dialogul structural deja de 5 ani acum și nu doresc să ies din acest dialog. Datorită acțiunilor cheie, trei din programele Erasmus Plus și datorită acestor programe am început să înțeleg importanța politicilor europene și al sistemului democratic în care trăim. Ceea ce am uh, trăit trebuie să fie un drept pentru orice tânăr și care aceste lucruri se pot combina cu o educație civică de calitate. Dar prin crearea de punți cu organizațiile de tineret putem să îmbunătățim cooperarea. Ei sunt într-adevăr completarea cea mai importantă a educației formale. Scopul nostru pentru mâine este să devenim agenții schimbării în comunitățile noastre, să devenim persoane care se ridică pentru drepturile lor și care acționează pentru ca să lucrurile să evolueze într-un mod pozitiv. Sunt astăzi aici pentru a vă spune că se poate, se poate prin educație civică să atingem aceste obiective. Deci vă rog, haideți să construim împreună această realitate. Pentru ca să vă pot da o idee despre conferința tineretului, vreau să vă uitați la acest video de la conferința pentru tineret din Cosice, din Slovacia.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 Yes, I will take over. <laughs> Mai dorește cineva să intervină? Da, eu am să intervin. Mă numesc uh, uh, Kristen Egro și sunt uh, reprezentant al Consiliului de Tineret din Estonia și a Forumul Tinerilor Europeni. Am fost reprezentant al Estoniei la conferința pentru dialog structurat la Cosițe și voi continua prezentând rezultatele acestei conferințe pe marginea care ați vizionat acest film. În urma consultărilor care s-au realizat cu tinerii din uh, întreaga Europa, în toate statele membre, a reieșit un mesaj clar și anume că e nevoie de o gândire mai critică din partea tineretului care să fie dezvoltată. De fapt, și antevorbitorul meu a arătat că nu doar la această conferință s-a prezentat acest element care este extrem de important pentru tineri. Se cere factorilor de decizie să aducă uh, politici uh, bazate pe date reale și aici aș vrea să vă rog să analizați uh, și să vedeți uh, instrumentul nou pe care îl avem pentru evaluarea standardelor în uh, cadrul Forumului pentru Tineret European. E nevoie de măsuri care să fie înțelese de către tinerii europeni dacă dorim să ne aducem contribuția în lumea reală. O altă recomandare ar fi aceea de a îmbunătăți situația în ceea ce privește analfabetismul. Avem nevoie de mass media țintită pentru tineri și aici vreau să lansez un apel în fața comisiei dumneavoastră, pentru că atunci când discutăm despre finanțarea pentru programele pentru tineret, care să ne ajute să facem legătura între tineri și mass media. Pe de o parte se pune problema felului în care primim informația din partea mass mediei și, pe de altă parte, felul în care interacționăm între noi, felul în care încercăm cu adevărat să înțelegem pe ceilalți care trăiesc uh, alături de noi în societate și în uh, locul unde trăim. În dezbaterile noastre am găsit uh, exemple foarte bune la nivel european, exemple care ne arată că e posibil să lucrăm pentru a întări diversitatea. și am putea promova identitatea europeană prin uh, programe de schimb. S-a propus ideea de a introduce acest lucru și la nivel național pentru a avea schimburi nu doar la nivel european, ci și la nivel național și experiențele pe care le avem le putem adapta și realității naționale. De asemenea, evenimentul uh, european al tinerilor a fost menționat ca unul din acele elemente care pot întări identitatea europeană. Însă un astfel de eveniment ar putea fi introdus și la nivel național în toate statele membre pentru ca tinerii să aibă acces la astfel de dezbateri într-un uh, mediu în care să se permită o dezbatere politică, ușor de înțeles, dar care să permită în același timp uh, uh și o discuție amuzantă, pentru că politica nu trebuie să fie neapărat uh, plicticoasă. Deci dorim ca uh, nivelul de luare a deciziilor să fie mai accesibil tinerilor. Mulțumesc și acum Andreea Cazamenti. Da, mulțumesc. Doamnelor și domnilor uh, europarlamentari, vă mulțumesc foarte mult pentru invitația pe care ne-ați adresat-o astăzi. Mă numesc uh, Andreea Casamenti, sunt și eu membru al Forumului European al Tinerilor, însă astăzi reprezint o organizație neguvernamentală care se cheamă uh, ISIC, Confederația Europeană a Cluburilor de Tineri. Este vorba de o rețea care promovează o, educație informală la nivel național și regional în diverse state membre. Împreună susținem cluburile de tineret și alte forme de activități pentru tineret în Europa. Noi suntem una din puținele ONG-urile, ONG-uri care am fost invitate să participăm în acest dialog structurat. În ultimii ani am făcut o serie de consultări în rândul tinerilor, a tinerilor uh, muncitori, de asemenea tinerilor din cluburile pentru tineret în diverse state membre. Dacă vă întrebați ce înseamnă munca tinerilor, pot să vă spun că există diverse modalități de a înțelege acest concept. Pentru noi, în Forumul European al Tinerilor, acesta se referă la activități, la proiecte care sunt realizate de către și pentru uh, tineri. Noi oferim uh, spații pentru tineri, pentru dezvoltarea lor personală, de exemplu. Comisia Europeană merge chiar mai departe, definind uh, munca pentru tineri ca fiind o activitate extrașcolară. Oricum ar fi, scopul principal este acela de a îmbunătăți statutul social, economic, politic, sociologic, aș spune, al tinerilor, de a promova capacitățile lor, competențele, abilitățile sociale pentru a crește nivelul de participare și de reprezentare a tinerilor și pentru a le oferi capacitatea necesară în vederea unei acțiuni participative la nivelul societății. În cadrul Forumului European, noi am constatat că există un interes din ce în ce mai crescut uh, în aceste aspecte la nivel european, însă, pe de altă parte, nu există și un nivel de recunoaștere uh, suficient și există o lipsă de finanțare uh, pentru a avea o adevărată uh, muncă a tinerilor durabilă. Există multe proiecte făcute la nivel local prin Erasmus Plus sau prin uh, alte fonduri, însă nu există și o monitorizare sau um, o uh, continuitate a acestor proiecte care să asigure un impact și mai sporit al lor. La uh, conferința din uh, Slovacia, după mai multe consultări, am uh, considerat că putem cere instituțiilor și autorităților naționale și locale să promoveze participarea tinerilor în munca pentru tineri. Aceasta înseamnă să existe și fonduri operaționale pentru infrastructură, pentru personal care să fie suficient oferind uh, nu doar spații fizice, ci și spații virtuale pentru activitatea acestora, după cum spuneam, uh, pentru cluburile de tineri, centrele de tineret și așa mai departe. Noi avem uh, o legătură foarte puternică cu NFI, o organizație pentru tineret, pentru că utilizăm aceste activități pentru tineret și în cadrul dialogului structurat am recomandat crearea unui cadru legal comun pentru recunoașterea și validarea tuturor competențelor pe care le achiziționăm ca și tineri în toate programele de mobilitate, extrașcolare și așa mai departe. Și aș vrea să vă atrag atenția asupra unei publicații recente pe care am lansat-o. E vorba de uh, omologarea competențelor uh, pentru tineri în uh, sectorul extrașcolar și este vorba de un sistem de validare a tuturor acestor competențe. În Carta Europeană revizuită a participării tinerilor la viața locală se recunoaște dreptul de a participa în mod voluntar la activitățile uh, sociale și de comunitate. Nu trebuie să vă mai spun de ce aceste activități sunt importante pentru tineret, pentru identitatea lor, pentru a deveni cetățeni activi în societate și de aceea în cadrul uh, dialogului structurat Tinerii care au fost consultați au arătat că instituțiile și guvernele la toate nivelurile trebuie să facă ca voluntariatul să fie accesibil pentru toți tinerii. La Forumul European, de exemplu, noi salutăm o idee prezentată de Comisia Europeană și anume aceea de a avea o, un nivel de solidaritate europeană, însă cu anumite condiții. Trebuie să ne asigurăm că finanțarea pentru alte programe funcționale, de exemplu Erasmus Plus, EDS și altele, să nu fie realocate, ci să se obțină fonduri noi, proaspete pentru acest program nou. Vă mulțumesc pentru atenție. Ja, ganz, ganz Vă mulțumim noi foarte mult pentru cele patru prezentări foarte implicate și pentru care vă mulțumim. Încă o dată vreau să fac uh, o comentariu în legătură cu ultima intervenție despre Corpul de Solidaritate European și noi credem că e o idee foarte bună, dar suntem și de părere că nu ar trebui în niciun caz să afecteze programe existente. se potrivește foarte bine și se îmbină cu serviciul de voluntariat european, pentru că nu credem că e bine să creăm o structură paralelă. Credem însă că aceste două elemente trebuie să fie bine împletite și să lucreze bine unul cu celălalt. Și foarte important e trebuie să avem buget proaspăt pentru ele. Eu cred că acesta va fi și mesajul pe care îl vom transmite comisiei uh, foarte clar cu prima ocazie și am și făcut-o. Cred că în mai comisia își face propunerea legislativă și uh, înainte vom avea deja ocazia să ne spunem părerea. Am decis ieri la coordonatori că noi vom scrie câteva puncte de bază pe care le vom da deja comisiei înainte, pentru ca să le arătăm cum considerăm noi că trebuie să fie îmbinate cel, instrumentele existente. Trebuie să fie un lucru care să nu afecteze piața muncii, să nu afecteze niciun caz locurile de muncă deja create și uh, să nu-i afecteze pe cei care lucrează deja. Trebuie să existe fonduri uh, destule și să nu uh, se ia din alte programe care sunt de asemenea foarte importante. Sperăm ca și Comisia să ține cont de aceste cerințe și dacă avem uh, oricum use forumul de partea noastră, mi se pare că e un punct suplimentar în favoarea noastră. M-am bucurat foarte mult că ne-ați mai spus că trebuie să ne concentrăm pe informal. Poate că pe țara informală de origine. Țineți minte, poate că am discutat despre programul Erasmus Plus și știți că aveam îngrijorări atunci când s-a lansat și am luptat împotriva comisiei pentru ca tocmai învățarea informală să nu fie subminată și să nu fie uitată. Am spus că e nevoie de un domeniu independent iar programul care se chema Youth in Action înainte să se transforme într-o parte importantă a programului Erasmus+, pentru că pentru noi toți, în toate grupurile politice, învățarea uh, informală în organizații de tineret sau în uh, întâlniri internaționale reprezintă o parte esențială a programului și în același timp trebuie să rămână o parte esențială a acestuia. Tot ceea ce ne-a spus dumneavoastră nu face decât să ne dea și mai multe lan pentru ca la următoarea programare financiară să creștem și să cerem o creștere a mijloacelor financiare pentru programul total. Eu cred că mai ales uh, domeniul informal uh, al uh, educației în cooperare cu organizații de tineret, cu cluburi de tineret, este o parte esențială a programului uh, Erasmus și a țintelor pe care le avem și a activității de voluntariat. Mulțumesc foarte mult pentru angajament și pentru tot ceea ce ne-ați prezentat aici. Acum aș dori să discutăm puțin, mai avem o jumătate de oră timp. Dacă ne uităm la ceas și suntem atenți, o să reușim cu toții să avem uh, o discuție fără să trebuiască să vă contorizez minutele de intervenții. Dacă cineva însă vorbește mai mult decât trebuie, o să dau din acest ciocan. Am trei persoane care s-au înscris la cuvânt. Prima, Sabine Ferhaien, coordonatoare din partea PP. Îi dau cuvântul. Sabine. Da, mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru că sunteți aici și pentru că ați intrat într-un dialog cu noi membrii ai acestei comisii pentru ca să ne transmiteți experiența dumneavoastră din European Youth Forum în cadrul și din dialogul structural. Ați menționat câteva puncte care pentru noi sunt de mare interes. Adică, în primul rând, cum se poate obține un dialog structural și la nivel uh, mai uh, mic, noi nu avem decât un influ- o influență indirectă pentru că este în competența clară a statelor membre, ceea ce se întâmplă în teritoriu, noi uh, nu putem decât să cerem acest lucru și um, să construim forumuri naționale. Esențial este și ca activitățile naționale să fie combinate cu activitățile internaționale la nivel uh, și la nivel european și să fie mai bine, să se completeze mai bine. Altceva ce ați mai spus este că trebuie să mergem mai mult uh, la școli. Eu sunt privilegiată, eu chiar locuiesc pe granița cu Belgia și Olanda. Întotdeauna e foarte scurt pentru mine să ajung la Bruxelles, dar văd, de exemplu, când vin clase aici sau când mă duc eu în școli, că lipsește foarte mult informație. Există un deficit foarte clar al, al uh, informației despre Parlamentul European, ce face Europa, cine face ce, ce are competențe și la ce nu are competențe Europa. Și cred că ar fi mai bine să avem un uh, dialog mai bun, o comunicare mai bună. Să încercăm și să discutăm um, și despre programele, de exemplu, pe care le avem noi de vizită, dar și programe precum Erasmus pentru ca schimbul uh, la nivel european să devină mai intens. Și revin și la ultimul punct, finanțarea. Am făcut eforturi foarte mari să punem la dispoziție mai multe fonduri pentru Erasmus în bugetul actual și am reușit, iar acum Comisia vrea să ia ceea ce am obținut mai mult pentru a le folosi în alte parte, spunând că, de fapt, uh, sunt bani proaspeți pe care noi i-am prevăzut pentru Erasmus, ca și cum ar fi fost destinați altor programe. Și noi cred că trebuie împreună să facem eforturi pentru ca să nu se întâmple așa nu e vorba numai de Corpul de Solidaritate European, ci e vorba și de alte idei care uh, au fost vehiculate pentru ca să fie finanțate chiar din programul Erasmus. Eu cred că programul Erasmus este poate cel mai mare succes al Uniunii cu toate categoriile de vârstă, Leonardo și alte variante de program Erasmus și că ar fi o mare problemă să avem în continuare întotdeauna mai multe cereri decât putem finanța. Eu nu sunt gata să accept să se taie bani din acest uh, fond. Avem nevoie, de fapt, de mult mai mulți bani pentru Erasmus, pentru ca tinerii să poată să participe la astfel de programe, pentru că aceasta contribuie la un viitor mai bun în Europa. O întrebare este cum se poate obține ca oamenii care nu sunt interesați de schimburi uh, europene și de informații despre Europa, să, ca ei să se intereseze mai mult pentru Europa. Da, într-adevăr, o întrebare la care poate tinerii ne pot da un răspuns. Silvia Costa, coordonatoare din partea de are cuvântul. Mulțumesc! Mulțumesc și felicitări! Uh, o să vorbesc în italiană. Deci, Felicitări uh, celor patru intervenienți. Am apreciat ceea ce ați spus și cred că firul roșu care vă leagă este dialogul structural, o mare noutate și o noutate îmbucurătoare care a fost introdusă în sistemul european și anume favorizarea, pe de o parte, a gândirii critice atât de necesară și, a conștientiza- și conștientizarea că lumea acum interconectată necesită mai multă transparență în ceea ce privește accesul la educație și la formarea și educarea civică. În ceea ce privește aceasta din urmă, vreau să vă spun că Comisia CULT a adoptat un raport uh, apoi chiar la plenară care se numea, sintetic spunând, învățarea Europei la școală și care, de fapt, avea și adrese și um, recomandări pentru statele membre despre felul în care se poate introduce Europa în programa școlară. Nu putem decât să recomandăm, nu putem să impunem. Mi se pare interesant și că am avut un raport pe rolul educației în promovarea dialogului intercultural. Vi le spun aceste două informații pentru că exact recomandările noastre se regăsesc în ele. A treia idee. Am apreciat foarte mult tema de Um, discuție a implicării, despre implicarea asociațiilor și a organismelor um, diferite, pentru că nu trebuie să pierdem um, deloc diversitatea. Ați făcut o um, remarcă și anume că bunele practici europene să fie transpuse și la nivel național. Mă refer aici la schimburi, mă refer la um, evenimentul AI, um, uh, de tineret care a avut loc la Parlament, susținerea diferitelor proiecte la nivel uh, european. Anul acesta este un an special. Se sărbătoresc 30 de ani de la Erasmus și 60 de la tratatele de la Roma care vor fi celebrate pe 25 martie la Roma. Dumneavoastră, Forumul pentru Tineret, aveți intenția să aveți un document, o recomandare cu propunerile dumneavoastră pe care vreau să vă încurajez pentru această dată importantă, 25 martie la Roma. Și vreau să vă mai amintesc și că săptămâna trecută la Roma a avut loc o inițiativă importantă și nu numai la Roma, și în alte țări pentru cei 30 de ani ai Erasmus, iar participanții la nivel național au creat o platformă care a propus un document care va fi folosit pe 25 martie pentru a cere lucruri concrete din partea tinerilor. Legătura între 30 de ani de Erasmus și 60 de ani tratate de la Roma este o un eveniment care a creat un spațiu european mult mai bine partajat, mult mai bine folosit și cred că trebuie folosită această ocazie pentru ca dumneavoastră să vă transmiteți ideile. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Silvia! Cristina Libacica. Mulțumesc! zdania, że polityka nie musi być nudna. Mulțumesc, doamna președinte. Salut uh, opinia dumneavoastră, așa este. Politica nu trebuie neapărat să plictisească, poate chiar să entuziasmeze. Eu una sunt uh, matematician uh, de profesie și consider că chiar și politica se poate baza pe logică și dovezi. Educația cetățenilor este extrem de importantă în acest sens, dar am o întrebare. Înainte de toate, dumneavoastră sugerați că educația civică ar trebui să fie inclusă în programa școlară. Ei bine, eu aș dori ca această educație civică să fie obligatorie în școli, dar să nu existe note, să nu se puncteze Uh, cât de bine învățat elevul pe de rost uh, ce sisteme politice există în diversele state membre, să răspundă la tot felul de întrebări uh, rigide. Eu nu cred că aceasta e soluția. Educația civică ar trebui să fie un proces viu bazat pe schimbul de opinii, pe întâlniri, așa să se învețe despre politică. În al doilea rând, vreau să mă refer la educația informală și la competențele dobândite pe această cale. În toate documentele publicate de Comisia CULT, precum raportul privind procesul de la Bologna sau raportul privind bursele Erasmus, și probabil uh, și în rapoartele noastre viitoare, care evaluează sistemele de educație din uh, Uniunea Europeană, ei bine, în toate aceste documente noi subliniem importanța educației non-formale, pentru că Cred că trebuie să recunoaștem calificările sau competențele dobândute prin acest tip de învățământ, dar și perioadele acestor uh, programe de educație non-formală. Acestea să fie cumva recunoscute. Deci sunt pe deplin de acord cu ce ați spus și sper să putem colabora cu dumneavoastră când pregătim viitoarele rapoarte în comisia noastră. Și încă un ultim lucru. Ați avut dreptate când ați spus că e nevoie de un dialog structurat și că acesta trebuie să se reflecte și în statele membre. În statul membru din care provin, Polonia, de pildă, toate autoritățile locale, municipalitățile, au o comisie de tineret. Acolo sunt uh, tineri care sunt consultați în uh, chestiuni ce sunt uh, importante pentru ei și care îi pot afecta. Așadar, înainte să se ia o decizie, cei care au fost uh, aleși consultă aceste organisme de tineret. Deci mă gândesc că poate puteți invita la întâlnirile dumneavoastră, în forumul dumneavoastră, reprezentanța ai astfel de comisii și întrebați dacă experiența li se pare utilă și poate fi transpusă și în alte state membre. Am dorit să știm uh, oricum care sunt modelele de colaborare în celelalte state membre. Mulțumim pentru discursuri și mulțumim pentru încrederea în politică. Cristina. Vă mulțumesc foarte mult, Cristina, așa cum Jill Evans. Thank you. Um, thank you for your... Mulțumesc, mulțumesc pentru prezentări mi s-au părut foarte interesante, în special uh, partea referitoare la nevoia de mai mult uh, dialog, mai multe dezbateri despre Uniunea Europeană, despre viitor și uh, partea despre educație. Eu reprezint Marea Britanie, care, deși este încă în Uniunea Europeană, a votat să părăsească Uniunea. Tinerii peste 18 ani au uh, putut vota la referendum și um, știm că în rândul tinerilor votul a fost pentru a rămâne în Europa. Dacă ar fi coborât vârsta de vot la 16 ani, cred că rezultatul referendumului ar fi fost altfel. Acum, organizațiile de tineret probabil că vor fi mai critice și mai uh, vehemente decât oricând, pentru că vor insista pe continuarea contactelor internaționale. Am vrut pur și simplu să spun acest lucru pentru că vreau să arăt că munca care se face în acest domeniu la nivel internațional este crucială. Tinerii trebuie implicați tinerii din uh, Galia, din țara Galilor, uh, pe care îi reprezint eu, continuă să sper că vor fi parte acestui proces. Colegin Șoidrova. Doamna Șoidrova. Iana Vajina, nașe colegi. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să um, continui cu ce a spus doamna Evans. Mă bucur, mă bucur foarte mult că avem acest contact direct cu dumneavoastră. Pentru că noastră tinerii sunteți atât de angajați, vă sacrificați uh, timpul liber pe care l-ați putea petrece oriunde altundeva. Iată că vă implicați uh, efectiv uh, la nivel european în organismele și forurile europene. Uniunea Europeană, Parlamentul European și alte instituții încearcă să ofere locuri de muncă, educație pentru tineret, să le ofere mobilitate dar ce se întâmplă în Uniune? Ne confruntăm cu o criză a încrederii. Populismul uh, e în creștere. Generația tânără a pierdut în Marea Britanie. Cine va urma? Olanda va câștiga Wilders? Ce se va întâmpla la alegerile din Franța? Oare populismul și uh, radicalismul vor avea câștig de cauză? Nu vreau să fiu patetică, dar cred că a sosit momentul ca dumneavoastră, tinerii, să ajutați Uniunea Europeană să o mențineți pe calea cea bună. E foarte important ca Uniunea să rămână unită. În țara mea, Republica Cehă, eu mă întâlnesc desea cu tinerii. Uh, ei sunt invitați la Parlamentul Național noi vrem să vă ajutăm, dar și dumneavoastră trebuie să ne ajutați pe noi. Trebuie să sprijiniți forțele democratice care luptă pentru Europa Unită. Spuneți-ne ce nevoie aveți și vom încerca să vă ajutăm. Și încă un lucru pe care colega de lângă mine l-a menționat. Noi vom uh, sprijini uh, mișcările de voluntariat, organizațiile de voluntariat europene, pentru că nu vrem uh, să se piardă fondurile care există. Vom sprijini inclusiv uh, Corpul de Solidaritate. Încă o dată, felicitări pentru muncă și vă rugăm să ne susțineți. Vielen herzlichen Dank. Vă mulțumesc. Comisia acum. Cu mare plăcere, dacă doriți să luați cuvântul, aveți cuvântul. Yes, thank you very much for... Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Ne bucurăm să luăm parte la acest schimb de vederi direct cu Forumul pentru Tineret. Văd că punctul de pe ordinea de zi se numește dialog structurat cu Forumul European de Tineret, ceea ce arată clar că acest dialog are loc nu doar cu forumul la nivel european, ci și la nivel național, regional. Iar asta se face cu o participare din ambele direcții. Nu vreau să vorbesc prea mult, doar vreau să adaug că pe lângă rezultatele ciclului 4, care au fost preluate în, într-o rezoluție a Consiliului ce încurajează participarea tinerilor la viața democratică din Europa, apărea acolo o solicitare de la Consiliu către Comisie, anume să se definească activitățile pentru tineret, învățarea formală și non-formală, care sunt procese ce pot fi folosite pentru a atrage tinerii, pentru a preveni marginalizarea și radicalizarea lor, lucru care poate duce la violență. Deci există un grup de experți uh, care lucrează la aceste probleme și mă bucur să vă pot anunța că în săptămâna sau săptămânile ce urmează, acest grup de experți își va publica rezultatele lucrărilor care se vor concretiza într-o recomandare de politică și un set de instrumente practice pentru cei care lucrează cu tineret în vederea prevenirii radicalizării tinerilor. Așadar, se va publica cât de curând uh, acest raport și uh, în momentul în care îl avem, vom informa Parlamentul. În al doilea rând, cu privire la cel de-al cincilea ciclu, care încă este în desfășurare, mă bucur să vă pot anunța că, așa cum știți și așa cum s-a spus și în ultimul raport privind tineretul, dialogul structurat trebuie să ajungă la un uh, public tânăr mai larg mai ales la cele grupuri de tineri care nu au participat până acum la dialog. Asta este, cred, o provocare comună de îmbunătățire. Totuși, aș vrea să spun că conferința pentru tineri de la Coșice, care a fost uh, menționată aici, a organizat uh, organiz, a organizat consultări uh, foarte bune. Am reușit să ajungem la aproape 17.000 de tineri care au fost implicați. Anterior avusesem 14.000. Uh, uh, sigur, asta poate că um, pare prea puțin, uh, știind că avem 80 de milioane de tineri în Europa care ar trebui să participe la procesul de dialog politic, dar oricum e o îmbunătățire. Mulțumesc! Ja, vielen herzlichen Dank. Die Schlussrunde. Mulțumesc foarte mult și atunci dau cuvântul în final Forumului European. Mai avem 10 minute. Aveți cuvântul, vă rog. Some of the questions that were um, asked as well. Vă mulțumesc pentru comentarii. Uh, Întrebarea dumneavoastră, doamna Ferhaien, cum putem să-i entuziasmăm pe tineri pentru Europa? Eu aș spune că un aspect foarte important este să implicăm organizațiile de tineret mai mult pentru că și noi și ei au o funcție foarte importantă de multiplicator. Organizațiile de tineret înseamnă contact direct cu persoanele tinere la nivel local, um, crearea de legături e un aspect foarte important care trebuie stimulat mai departe. Pentru aceasta e nevoie și de stimulări structurale, mă refer aici la garanții pentru aceste organizații de tineret că vor putea lucra pe termen lung și nu doar de la un semestru la altul. Am văzut că prin măsuri de austeritate nu s-a atins prea mult, ci uh, au fost slăbite state întregi, dar și organizații de tineret care mm, nu au mai primit destule fonduri. Am văzut de asemenea și în ce direcție se poate ajunge dacă organizații civile nu mai pot să-și îndeplinească activitatea în măsura în care este necesar. Alt aspect important este și că recomandările de dialog structurat să fie puse în aplicare. În, avem aici un proces de un an jumate în care persoane tinere, dar și uh, agenți decizionali la nivel local, dar și la nivel național se întâlnesc în anumite cadre și e important ca recomandările pe care le primesc să fie puse în aplicare după aceea. Tinerii pierd încrederea dacă, de exemplu, contribuie la un proces și după aceea văd că nu se întâmplă nimic cu recomandările lor. E esențial ca și um, mesajele să ajungă la cine trebuie, recomandările se fac, dar ele trebuie și puse în aplicare, ceea ce nu se întâmplă întotdeauna. Un alt aspect important este vizibilitatea programului existent. Avem un program Erasmus Plus cu diferite aspecte, de exemplu, schimbul uh, la universități, Erasmus, un program cel mai cunoscut, bineînțeles, dar și uh, Serviciul de Voluntariat European, care a fost deja menționat, întâlniri de tinere, tot felul de proiecte care toate trebuie să fie mai bine ancorate, să fie mai bine cunoscute și au nevoie, deci, de o prezență mai puternică în uh, opinia publică și să, trebuie că să fie și mai vizibile. Then Ms. Soitrova said, um, the European Youth Forum will Forumul European al Tinerilor va participa la Roma. Vom trimite acolo oameni care să fie prezenți în numele nostru și vom uh, participa la mai multe evenimente. Și uh, prioritatea noastră este viitorul Europei, deci vom continua să lucrăm pe această temă. Aș vrea încă de pe acum să vă lansez o invitație pentru a participa la AI, la uh, evenimentul uh, tinerilor europeni, care va fi organizat din nou și cred că aceasta este o oportunitate deosebită pentru deputați și pentru Comisia de Cultură să aveți uh, un raport din proprie inițiativă la anul. Sperăm să ne susțineți în acest proiect. Doamna Evans, pot să vă spun că eu fiind din Austria, am fost prima țară din uh, Uniunea Europeană care care are vârsta de vot la 16 ani și eu am 17 ani, am uh, participat deja la vot, am avut această experiență, deci uh, forumul nostru susține această idee. <coughs> și așteptăm uh, alegerile parlamentare din 2019. Sperăm să ne putem implica și mai mult pe această temă. Poate că și ceilalți colegei mei ar uh, dori să facă mai multe comentarii. Poate, uh, Crista, tu dorești să vorbești pe această temă legată de vârsta de 16 ani. Da, suntem absolut de acord cu dumneavoastră pentru votul la 16 ani. Tinerii sunt cu adevărat interesați uh, pentru a rămâne în Uniunea Europeană. Nu știm ce s-ar fi întâmplat dacă am fi avut posibilitatea să votăm în cadrul referendumului, dar în Scoția, oricum, cei care aveau 16-17 ani au putut vota și prezența la vot era masivă în rândul lor. Aș mai avea un comentariu de făcut legat de întrebarea cum putem implica mai mult tinerii în uh, Uniunea Europeană. Sunt absolut de acord cu tine, Carina. Organizațiile pentru tineret sunt esențiale, dar și Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de mai mult interes uh, față de tineri. Trebuie să mențină un dialog uh, permanent cu aceștia pentru că tinerii doresc să participe în politică, îi interesează politica. Dacă însă chestiunile care îi preocupă pe ei nu sunt uh, abordate de politicieni, dacă nu se văd reprezentați, atunci, uh, atunci nivelul de participare este scăzut și, prin urmare, nici noi nu ne implicăm la fel de mult. De aceea v-aș invita pe dumneavoastră și pe colegii dumneavoastră să se gândească mai mult la tineri, să le acorde mai multă atenție și să-i includă în uh, politicile pe care le promovează aici. Mulțumesc! Uh, Vă mulțumesc foarte mult. Doreați să mai spuneți ceva dumneavoastră? Da, foarte pe scurt în ceea ce privește uh, Corpul de Solidaritate European. Uh, ne bucurăm să aflăm că comisia dumneavoastră ne susține, că sunteți de acord cu noi uh, uh, din multe puncte de vedere și pot să vă spun că este o inițiativă care se dezvoltă de-a lungul timpului. În fiecare zi primim idei și sugestii noi. Un lucru care mi se pare important mie este că dacă vom recurge la acest proiect, el trebuie să se facă așa cum trebuie. Nu trebuie să fie doar o coajă goală pentru a arăta că, într-adevăr, am uh, atins uh, uh, cifrele pe care le dorea Juncker și că foarte mulți tineri au participat în activități de solidaritate. Trebuie să vedem dacă organizațiile pentru tineret uh, uh, se implică și ele în uh, acest mecanism de solidaritate. Este un program care poate îmbunătăți nivelul de încredere și de interes al tinerilor față de UE. Deci trebuie să oferim și un conținut, un miez acestui program și nu să-l facem doar de dragul de a o face și pasta wenn es eine Schrift... Vă mulțumesc foarte mult. Dacă există un aviz uh, scris din partea Forumului European de Tineret despre Corpul de Solidaritate, o am fi foarte interesat să-l preluăm în rezoluția noastră, eventual chiar. Dacă există ceva scris, cu mare plăcere noi vă suntem recunoscători. Da. O, doar o idee despre educația civică. După cum ați spus dumneavoastră, Ați spus că nu vrem ca educația civică să fie notată în școli, ci vrem ca studenții sau elevii să aibă bazele, să primească bazele de a, pentru a putea înțelege politica, pentru ca să înțeleagă pe cineva ca dumneavoastră care vine și vorbește despre ceea ce faceți în viața cotidiană aici. Eu cred că aceste baze de care e nevoie Așadar, eu cred că asta este ceea ce lipsește, lipsește elevilor, studenților și anume că nu au bazele pentru ca să înțeleagă tot ceea ce se întâmplă și pentru cei care nu se interesează neapărat de, de politică, este valabil că nu înțeleg neapărat totul. Tot ce citesc în ziare, nu, de fapt, nu le spune nimic. Dacă ar avea bazele pentru a putea înțelege deja, ar fi mult mai interesați. Și cred că ar înțelege și cât de greu este să iei o decizie, cât timp trebuie că la un moment dat sunt decizii care se iau, că părerea lor contează dacă lucrurile întotdeauna necesită mai mult timp și cred că tocmai ar putea fi mult mai implicați așa și ar putea participa mult mai mult. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru o discuție extrem de fructuoasă, un dialog foarte interesant, care să sperăm că își va găsi continuarea și anul viitor. Cred că am putut să arătăm măcar că Forumul European al Tineretului uh, în Parlamentul European, are în Parlamentul European un aliat, însă problema este că nu suntem singuri pe terenul de joc. Trebuie să mai ne ocupăm și de Consiliu, care de obicei stă călare pe bani. Avem de a face și cu Comisia, care e întotdeauna foarte binevoitoare și nu se gândește însă niciodată, nu întotdeauna de fapt se gândește în direcția în care dorim noi. Mai avem de luptă și cu statele membre. Deci dacă reușim să ne sporim cumva puterea reciprocă să fie bine pentru ambele părți, în acest sens aș dori să vă mulțumesc foarte mult și cred că e foarte important și că dialogul structural să nu aibă loc numai aici la nivel european, ci să aibă loc și la nivel local și să meargă de jos în sus până la nivelul european, pentru că eu cred că tot ceea ce a spus dumneavoastră despre cluburi de tineret, despre întâlniri de tineret, contează um, foarte mult, sunt uh, instrumente pe care trebuie să le folosim. Noi nu putem face totul uh, um, de aici, din Europa și ei trebuie, unii dintre ei, să disponibilizeze banii și trebuie să se gândească că dacă investesc în tineret, investesc în viitor și eu zic că cu toții avem această părere, trebuie să continuăm să impunem această idee esențială. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit astăzi aici și vă urez mult succes în activitatea ulterioară Comisia pentru Cultură a discutat foarte bine și în această dimineață și le mulțumesc colegilor. Următoarea reuniune va avea loc pe 22 martie de la 9 la 12.30, de la 15 la 18.30 și pe 23 martie din 9 12.30. O să ne vedem însă la prânz la vizita casei um, istoriei europene și mulțumesc foarte mult interpreților care ca de obicei ne-au ajutat foarte mult în activitatea noastră și noi vă mulțumim foarte mult. O zi bună!